I, Dragi colegi, uh, aș vrea să încep uh, întâlnirea. Nu știu în care microfon să vorbesc, spune președinta. Să începem ședința, dacă se poate. assistant or secretariat. It's I would like to start the meeting. Good morning. Aș dori să încep. Bună dimineața tuturor. Vreau să vă informez că Așa că, de obicei, întâlnirea noastră este transmisă pe internet și primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Nu există solicitări de modificare, așadar Înțeleg că ordinea de zi se adoptă, iar acum trec la punctul 2 de pe ordinea de zi, anunțurile președintei și, ca de obicei, vă informez foarte rapid despre reuniunile la care am participat personal, um, printre ele cea legată de Brexit, Um, comitetul de, grupul de coordonare pentru Brexit s-a întâlnit de mai multe ori cu Michel Barnier, care ne-a raportat care este progresul negocierilor. Nu s-a schimbat prea mult față de uh, raportul meu anterior. Negociatorii continuă să lucreze zilnic. Diferența poate fi că lucrul s-a intensificat și mai mult. Uh, se lucrează așadar zilnic, mai ales în ceea ce privește relația uh, dintre Regatul Unit și Irlanda, adică problema graniței și a drepturilor cetățenilor și totodată principala chestiune uh, rămasă în discuție și care nu a progresat suficient este um, rezolvarea financiară uh, se pare că în decembrie negociatorul va putea să anunțe un progres suficient, dar încă nu s-a uh, hotărât. De asemenea, uh, aceasta este și o condiție prealabilă pentru binecuvântarea Consiliului European uh, pentru trecerea în etapa următoare și stabilirea noilor um, orientări de negociere. Grupul de coordonare pentru Brexit a lucrat la pregătirea pasului următor, în special propunerea de rezoluție pe care Parlamentul o va vota în sesiunea plenară din decembrie la Strasburg. Prin urmare, vom evalua și noi suficiența progresului și, cel mai probabil, Se va vorbi uh, despre principii și aspecte orizontale cu privire atât la cadrul viitoarei relații, cât și la etapa a doua. Aceste lucruri ar putea fi incluse în rezoluție, însă nu este clar încă. Cu privire la întâlnirile, celelalte întâlniri pe care le-am avut între timp, uh, a mai fost și o întâlnire cu secretarul de, Scot, de stat pentru Scoția, David Mandel, uh, cu care am vorbit despre chestiuni generale legate de Brexit, dar și cu privire la teritorii cum ar fi Scoția. George, nu știu dacă vrei să adaugi ceva. Am uh, spus uh, ultimul punct de pe uh, notele mele. Um, a mai fost și o întâlnire COSAC, o întâlnire chiar importantă și animată, aș spune. S-a discutat viitorul Europei, vorbitori fiind președintele Estoniei, Michel Barnier și eu ca președintă a AFCO, după care Am avut uh, câte un minut uh, per persoană pentru membrii parlamentelor naționale și s-a mai discutat și despre Uniunea Digitală și legătura dintre Uniunea Europeană și cetățeni, toate aspecte importante care apar și în discuțiile Parlamentului nostru. Ca de obicei, există provocarea participării Parlamentului European la aceste reuniuni. Uh, vă rog așadar să, ști, să notați uh, că grupurile politice ar trebui să fie prezente la întâlnirile COSAC, ceea ce nu se întâmplă, ba chiar este dificil uneori să-i facem pe colegi să participe la aceste întâlniri. De asemenea, poate fi o chestiune pentru domnul Timmermans, de aceea o menționez, și anume că președintele Comisiei a hotărât să stabilească un uh, grup operațional pentru proporționalitate și subsidiaritate și ultima parte a titlului este să facem mai mult cu mai puțin, adică să fim mai eficienți. Și acest grup operațional va fi alcătuit din reprezentanți ai uh, trei instituții prezidați de vicepreședintele Franz Timmermans. Grupul este format din nouă persoane și au fost invitați trei uh, persoane, trei reprezentanți ai COSAC, trei reprezentanți ai Comitetului Regiunilor și a treia instituție este Parlamentul European. Deci vom aștepta decizia um, conferinței președinților cu privire la care va fi reprezentarea Parlamentului European. Atâta am avut să vă spun la comunicările președintei și înțeleg că George uh, vrea să vorbească. Te rog. Domnule președinte, am o, întâmpl- a, o întrebare. În negocierile cu Regatul Unit cu privire la Brexit, am senzația că poziția replicii Irlanda s-a, uh, a devenit mult mai rigidă. Aveți și dumneavoastră aceeași impresie? Nu știu dacă pot să spun așa brut că da, este impresia mea, dar da, am auzit. Nu am simțit eu asta, dar am auzit și eu părerea aceasta. Dar nu s-a reflectat în discuțiile din COSAC. Nu. Mercedes? Vis-a-vis -vis de primul punct, uh, timp timpul uh, de, timpii de votare, nu vis-a-vis -vis de în, comunicări. Voiam doar să cer un vot prin apel nominal pentru rezoluție. Am crezut că ai terminat și de aceea am intervenit. Bine, spune președinta, înțeleg că grupul tău uh, propune vot prin apel nominal la întrebările Uh, cu răspuns oral. Se opune cineva? Înțeleg că nu. Prin urmare, cred că putem vota conform solicitării grupului, este conform regulilor, așa că putem vota prin apel nominal. Haideți să uh, verificăm uh, aparatele de vot. Nu toată lumea a testat cartelele, dar bănuiesc că știți ce faceți, sunteți adulți. Să votăm. Uh, Ramon Haureghi nu este aici și atunci uh, vreau să vă reamintesc că e vorba de un portofoliu deschis din 2014, martie, cred. Cred că în ultima plenară a legislaturii trecute am votat și am avut de atunci cu Ramon tot timpul până aici. Consiliul nu, a nu a avut disponibilitate și în sfârșit a apărut o idee genială a președinției uh, slovace ca serviciile juridice ale celor trei instituții să se pună la masă și au făcut asta luni de zile și au venit cu o propunere uh, destul de bună, însă blocajul e politic, pentru că, din nou, Comisia și Consiliul refuză să progreseze. De aceea, ideea uh, acestei uh, întrebări uh, speră să mobilizeze cele două instituții. Deci avem votul 1, vot final pentru proiectul de, răspuns, de întrebare cu răspuns oral adresat Consiliului și votăm. S-a deschis votul. Un pepe prea mult, spune Jose. Un pepe prea mult. Acum e bine. Și putem închide votul. 21 cu o abținere, mulțumesc. Și votăm a doua întrebare, s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul este identic. Cineva se abține. Dar am terminat cu votul și trecem acum Uh, la ceva programat pentru ora 10 și 15 minute. Avem nevoie de reprezentanții Consiliului și ai Comisiei. Sper că sunt aici. Dacă nu, probabil va trebui să așteptăm puțin. Uh, okay.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 E sunt prezenți toți cei care trebuie să intervină, așadar cred că putem începe prezentarea. Barbara, poate vrei să prezinți uh, întregul punct? Nu știu unde e Barbara. Văd că vorbește. Vrei să faci vreo introducere sau să dau direct cuvântul? So thank you very much uh, Așadar, mulțumesc foarte mult tuturor celor invitați de Barbara și de comisie, de fapt, să ne facă o prezentare cu privire la punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și l avem alături de noi pe profesorul Olivier de Schutter, um, Numele vă, sunt dificile. Pentru prima dată am uh, între paranteze o variantă care încearcă să mă ajute să pronunț corect, corect numele. Uh, domnul profesor Olivier de Schutter, da, știți că despre dumneavoastră vorbim. Uh, ne mai distrăm câteodată cu numele pentru că sunt atât de diverse. Vă rog așadar să ne spuneți aș, totodată cum să vă pronunțăm numele. Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, doamnă președintă. Sper ca și raportul să ducă la o dezbatere la fel de uh, animată ca și numele meu, Olivier de Schutter. Sunt membru al uh, Comitetului Științific pentru Drepturile Fundamentale și al uh, Comitetului pentru Drepturi uh, Economice și Sociale. Raportul prezentat în susținerea raportului doamnei Spinelli privind Carta Drepturilor Fundamentale, încearcă să acopere modul în care această carte a drepturilor fundamentale ar putea influența uh, deciziile politice și juridice într-o varietate de domenii. Raportul este destul de amplu și acoperă șase domenii pe care, evident, nu le voi putea revizui în detaliu în prezentarea mea introductivă. Raportul analizează modul în care este luată în vedere Carta Drepturilor Fundamentale în proiectul, procesul legislativ al UE, printre altele, atenția Comisiei Europene de a se asigura că niciuna dintre propunerile legislative nu violează această cartă. De asemenea, vorbește despre influența economiei sociale și uh, economiei uh, guvernanței economice în Uniunea Europeană, despre impactul asupra politicilor operaționale în cadrul agențiilor europene, despre măsurile adoptate de statele membre, despre rolul cartei în politica externă a UE și analizează și problema remediilor judiciare. Dat fiind accentul um, pus de comisia dumneavoastră AFCO pe anumite probleme și uh, constrângerile de timp, am decis să mă axez pe trei dintre aceste aspecte, începând cu guvernanța economică în Uniunea Europeană într-adevăr, este un uh, sistem, un sector care are drepturile sale proprii. Nu spune nimic că această carte a drepturilor fundamentale ar trebui să joace un rol în organizarea gunanței economice în UE. Există începuturi și s-a uh, accentuat uh, ideea de a îmbrățișa această carte, dar practica nu merge deocamdată în această direcție, nu într-un mod sistematic. Este foarte dificil ca nespecialiștii să intre în această dezbatere, dar uh, putem rezuma pe scurt spunând că sunt patru instrumente la îndemâna Uniunii Europene pentru ca aceasta să monitorizeze statele membre și să se asigure că are loc o suficientă, suficientă convergență economică, mai ales în zona euro. În primul rând avem semestrul european, în al doilea rând avem normele speciale aplicate țărilor care au primit uh, asistență financiară conform regulamentului 472 din 2013. În al treilea rând, de la 1 mai 2013, avem tratatul privind uh, stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uh, Uniunii Economice și Monetare, care impune disciplină fiscală statelor membre și, în al patrulea și ultimul rând, uh, am creat mecanismul european pentru stabilitate ca un fel de femei al zonei euro și ca organizație interguvernamentală separată. Raportul sau studiul încearcă să examineze modul în care Cartea Drepturilor Fundamentale poate influența aceste instrumente și există argumente juridice puternice pentru ca această carte să joace un rol mai important și există și argumente economice. Din punct de vedere juridic, Curtea de Justiție în 20 septembrie 2016 a dat o um, hotărâre foarte importantă în cazul Ledra Advertising, um, un um, o bailout primit de Cipru era inclus aici și niște așa numite reduceri sau tăieri pentru ciprioți cu conturi bancare în Cipru uh, care s-au plâns că li s-a încălcat dreptul la proprietate. Și în această hotărâre din 20 uh, septembrie 2016, Curtea de Justiție a spus clar că dacă acționa în cadrul uh, mecanismului european de stabilitate, instituția europeană, inclusiv Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană, aveau datoria de a ține seama de Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, aceasta a fost și poziția um, procurorului general Val, dar el nu a mers atât de departe încât să spună că se poate impune altora, și anume uh, statului Cipru, respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Însă iată ce spune uh, curtea în uh, sentința sa. Dat fiind faptul că această carte se, carte se adresează instituțiilor europene, ea impune uh, să fie respectată și când se acționează în afara cadrului european, mai exact în contextul mecanismului european de stabilitate. Ne putem întoarce la această sentință, însă ideea principală este că orice acțiune ar adopta, Carta Drepturilor Fundamentale obligă instituțiile să țină seama de ea, chiar dacă acționează în contextul mecanismului european de stabilitate, care este o, o, instituție guvernamentală separată. Există argumente pentru consolidarea rolului cartei în, aceste, în acest sector. La summitul de la Göteborg de săptămâna trecută s-a aprobat um, pilonul european al drepturilor sociale și unul, una dintre motivațiile principale uh, a adoptării acestui pilon a fost aceea că drepturile sunt instrument foarte important pentru a combate impactul crizei economice și financiare și a crea o mai bună stabilitate în dezvoltarea economiei europene. Și, într-adevăr, Comisia Europeană a subliniat rolul drepturilor sociale în consolidarea competitivității europene și în a permite investiții în protecție socială și în formarea capitalului uman. Prin urmare, cred că e și un argument economic solid pentru consolidarea Cartei Europene a Drepturilor uh, Fundamentale. În mod concret, studiul vine cu o serie de recomandări cu privire la cum ar putea fi luat mai bine în, luată mai bine în, în considerare această cartă. Vis-a-vis de semestrul european, uh, se vorbește de recomandări specifice pentru fiecare țară și recomandări privind uh, sondajul anual de creștere, care ar trebui să țină seama de componentele normative ale drepturilor sociale din cartă. Chiar de astăzi există temeri cu privire la corectitudinea socială. Comisia știe că trebuie să țină seama de impactul social, însă până în prezent nu s-a conturat clar impactul din perspectiva drepturilor fundamentale și aici ar putea fi direcționată Comisia Europeană cu privire la propunerile sale în cadrul semestrului european. În al doilea rând, în cadrul pactului fiscal, tratatul privind uh, Tratatul din 2012 privind uh, stabilitatea uh, și coordonarea Țărilor nu li se permite să depășească anumite niveluri de deficit, însă există o posibilitate ca ele să se abată de la calea de ajustare pe care am anunțat-o în ex- circunstanțe excepționale. Și aici uh, articolul 3, aliniatul 3, punctul B, aduce acest tratat TSCG în uh, discuție. Dar acest articol are uh, limitări pentru că această expresie circumstanțe excepționale poate fi interpretată mai amplu pentru a include incapacitatea unei țări de a-și urma um, angajamentul fără compromiterea obligațiilor conform uh, Cartei Europene a Drepturilor uh, Fundamentale. Este o circunstanță excepțională cu care se poate confrunta o țară și, dacă nu își schimbă traiectul uh, bugetar, așa cum l-a anunțat, aceasta ar putea, de pildă, să trebuiască să reducă pensiile, beneficiile medicale, uh, sau să pericliteze accesul copiilor la educație. Acestea sunt circumstanțe excepționale care ar trebui să fie luate în considerare de uh, țări uh, atunci când ni se permite să se abată de la direcția de uh, îmbunătățire a economiei. Uh, atunci când, un alt punct, atunci când țările sunt uh, monitorizate pentru că au beneficiat de uh, susținere europeană pentru a-și uh, menține durabilitatea uh, datoriei pe care o au, memorandumul de înțelegere pe care îl negociază cu instituțiile europene sau cu mecanismul european de stabilitate ar trebui să țină seama de drepturile sociale. Asta a cerut foarte explicit uh, Curtea de Justiție în uh, sentința legea advertising despre care am vorbit deja și putem spune totodată că în cauza Florescu din 13 uh, iunie 2017, care prin definiție nu a fost inclusă în studiul prezentat aici, mesajul transmis este că Aici uh, este vizat memorandumul de înțelegere între România și Comisia Europeană de la momentul respectiv, înainte de 1 decembrie 2009, iar Curtea de Justiție a spus că, în ciuda marjei ample de apreciere a României atunci când a venit vorba de punerea în aplicare a memorandumului, ea tot acționa în baza dreptului comunitar uh, atunci când a adoptat reforma pensiilor și a trebuit, trebuia să țină seama de Carta Drepturilor Fundamentale shall not violate social rights. Deci, pentru a ne asigura că acest memorandum de înțelegere nu violează, nu încalcă drepturile omului, atunci trebuie să avem um, câteva principii pentru evaluarea Uh, reformelor economice din perspectiva drepturilor omului. Iar acestea sunt uh, dezvoltate acum la, nivel, la cererea Consiliului pentru Drepturile Omului și ar trebui să constituie un instrument pentru Uniunea Europeană în acest sens. Al doilea aspect rolul agențiilor operaționale ale Uniunii Europene. Articolul 51 din Carta Drepturilor Fundamentale se aplică nu numai instituțiilor, statelor membre, în măsura în care implementează drepturile, dreptul comunitar, dar și agențiilor Uniunilor Uniunii Europene. Practica este diferită de la o agenție la alta. Ce face acest studiu? compară modul în care diferitele agenții ale Uniunii Europene s-au folosit sau nu de această cartă a drepturilor fundamentale și încearcă să sublinieze un număr de bune practici care s-au evidențiat în urma acestui exercițiu comparativ. eu am uh, numit uh, această listă un six-pack, adică șase reguli cheie pe care agențiile ar trebui să le ia în calcul pentru a consolida rolul cărții drepturilor, Cartei Drepturilor Fundamentale în funcționarea lor. De exemplu, dacă comparăm activitatea agenției Frontex cu activitatea Biroului European de Sprijin pentru Azil, EASO, uh, este foarte surprinzător să vedem că două agenții cu un mandat similar au o abordare complet diferită asupra cartei. Acestea folosesc mai mult sau mai puțin carta pentru a-și consolida rolul și pentru a se asigura că respectă drepturile omului. Șase reguli, deci. În primul rând, adoptarea unei strategii privind drepturile fundamentale, așa cum a făcut Frontex și cum se descrie și în studiu. 2 ar putea să includă o trimitere la drepturile fundamentale în codul de conduită care definește îndatoririle personalului lor. Apoi, crearea de mecanisme care să se asigure că orice încălcare a drepturilor fundamentale este identificată și raportată imediat, acest lucru ar putea fi sprijinit prin crearea unui ofițer responsabil cu drepturile omului care să raporteze direct către Consiliul de Administrație al agenției. Un fel de supraveghetor uh, în acest sens în cadrul agenției care să tragă un semnal de alarmă de fiecare dată când apare o încălcare a drepturilor omului în cadrul respectivei agenții. Apoi, un alt exemplu de bună practică, un dialog constant cu organizațiile societății civile și cu organizațiile internaționale relevante cu privire la aspectele legate de drepturile omului. Așa cum se face de, în cadrul FRA, de exemplu, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, sau în cadrul Frontex. Multe dintre aceste agenții deja cooperează cu administrațiile naționale. Drepturile fundamentale ar trebui să fie introduse explicit în mandatul acestor agenții în cadrul dialogului cu uh, actorii externi. Acestea sunt cele șase recomandări uh, care decurg din acest studiu asupra modului în care agențiile Uniunii Europene au încorporat aspectele legate de drepturile omului în activitatea lor. Apoi, un alt aspect la care aș vrea să mă refer și pe care aș vrea să-l supun atenției dumneavoastră ca parte din uh, domeniile pe care ne-am concentrat în acest studiu, e vorba de accesul la căile de atac judiciare. În momentul în care s-a negociat tratatul de la Lisabona și tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene, a fost uh, pregătit pentru a înlocui tratatul privind uh, comunitatea europeană s-a modificat uh, articolul 263 aliniatul 4, care înainte era articolul 230 uh, din Tratatul privind Comunitatea Europeană. Acesta a fost modificat în scopul de a garanta faptul că orice persoană direct afectată de un act de reglementare adoptat de o instituție europeană ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita anularea respectivului act De asemenea, dacă uh, unei persoane îi se încalcă drepturile fundamentale, ar trebui să aibă acces la căi de atac corespunzătoare. Dar nu se defineau actele de reglementare acolo în raport cu actele legislative. cel puțin uh, nu în tratatul adoptat în 2003 de Convenția Constituțională. Așa că, în mod foarte ciudat, avem aici o trimitere la actele de reglementare, fără ca acestea să fie definite în tratatele Uniunii Europene. Cu toate acestea, Curtea de Justiție a interpretat acest concept într-un mod destul de restrictiv în sentința de pe 3 octombrie 2013. E vorba de hotărârea Inuit Tapirit Kanatami și ceilalți, practic, curtea a spus că, deși indivizii afectați direct de un act de reglementare ar putea să solicite anularea respectivului act în fața curții, această posibilitate nu se extinde la actele legislative, cele adoptate în procedura de codecizie, în care Parlamentul și Consiliul sunt colegiuitori uh, în procesul decizional al Uniunii Europene. Iar acest lucru duce la un vid legislativ. În momentul adoptării unui act legislativ, acesta ar putea avea un impact direct asupra anumitor indivizi, ar putea să le încalce drepturile fundamentale, iar respectivii indivizi nu au căi de atac în cadrul Curții de Justiție pentru a putea cere anularea respectivului act. Putem rezolva acest vid legislativ nu numai că poate fi rezolvat, dar ar trebui rezolvat de statele membre care au o îndatorire atât în conformitate cu articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale și articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Și aici citez. E vorba de o cale de atac suficientă pentru a asigura o protecție judiciară eficientă în domeniile acoperite de dreptul comunitar. Astfel, statele membre au datoria de a se ocupa de competențele instanțelor naționale și de a permite căi de atac la nivelul acestora pentru a asigura o protecție judiciară eficientă. Din jurisprudența Curții de Justiție, acest lucru reiese foarte clar și se regăsește în mare măsură în studiul prezentat. Asta înseamnă că statele membre ar trebui să le permită indivizilor să beneficieze de protecție chiar înainte de aplicarea unei anumite măsuri care le impune o sancțiune. Nu ar trebui ca aceștia să încalce legea pentru a o putea pune sub semnul întrebării în fața instanței. Și în momentul în care cetățenii consideră că li se încalcă drepturile fundamentale, aceștia ar trebui să aibă acces la instanțe, ar, put, ar trebui să poată duce cauza în fața Curții Europene de Justiție, să obțină din partea CEJ o interpretare a, a dreptului comunitar și astfel să se permită Curții de Justiție să evalueze valabilitatea, validitatea sau invaliditatea actelor uh, legislative adoptate de Uniunea Europeană. Numai um, o mică parte dintre statele membre au uh, analizat aceste posibile căi de atac pentru cetățenii lor în raportul cu Curtea Europeană de Justiție. Iar în studiu se mai uh, regăsește și o alt, un alt vid legislativ în ceea ce privește căile de atac. E vorba de politica europeană de apărare comună. În acest domeniu, competențele Curții Europene de Justiție sunt destul de limitate. Acestea au fost prevăzute inițial uh, în tratatul de la Lisabona, pentru că atunci s-a considerat că CEJ nu ar trebui să poată monitoriza mult prea îndeaproape deciziile în uh, cadrul politicii externe. Problema este că de multe ori unele operațiuni sunt uh, efectuate în cadrul uh, PESC, dar pot uh, avea un impact asupra drepturilor fundamentale, dincolo de situațiile prevăzute în articolul 275 din TFUE. Acolo se vorbește despre decizii care ar putea avea un impact restrictiv asupra persoanelor fizice sau juridice. E vorba de sancțiunile împotriva teroriștilor sau persoanelor suspectate de finanțarea activităților teroriste. Ar putea fi și alte operațiuni în cadrul PESC, însă care nu pot fi denunțate în fața Curții de Justiție. Studiul propune ca statele membre care participă la astfel de operațiuni pe teren să fie de acord cu faptul că pot fi trase la răspundere în fața curții, iar asta înseamnă că statele membre care participă la respectivele operațiuni în cadrul PESC ar trebui să poată fi trase la răspundere în fața unei instanțe. Așa am putea colmata această lacună pe care um, tratatul de la Lisabona nu a rezolvat-o. Acestea sunt principalele aspecte evidențiate în studiul uh, de pregătire pentru doamna Spinelli, pentru raportul său. Abia aștept dezbaterea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule profesor Schutter. Înainte de a trece la următorul vorbitor, cred că nu ați menționat organismele informale, precum Eurogrupul. Le considerați instituții ale Uniunii Europene sau agenții? Uh, acestea au un angajament vis a -vis de cartă. Ei bine, Eurogrupul nu este o instituție oficială a Uniunii Europene, însă măsurile adoptate de Eurogrup sau uh, hotărârile luate de acesta ar putea duce la adoptarea anumitor măsuri de către statele membre, în special de statele membre vizate de Eurogrup. Deci, măsurile respective ar trebui să respecte Carta Drepturilor Fundamentale. Acest lucru reiese foarte clar din uh, hotărârea Florescu de pe 13 iunie 2017 și cred că reiese într-o oarecare măsură și din hotărârea Ledra Advertising. Deci e clar că Eurogrupul trebuie să ia în calcul impactul în materie de drepturile omului al, al măsurilor sale chiar dacă nu este o instituție oficială a Uniunii Europene. Mulțumim. Acum aș vrea să dau cuvântul reprezentantei Comisiei. O avem alături de noi pe doamna Tupai, care se ocupă de grupul de lucru privind uh, drepturile cetățenilor și libertatea de mișcare. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, estimați membri ai Comisiei AFCOM, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Voi um, profita de această ocazie să-i mulțumesc domnului profesor Schutter pentru prezentarea foarte interesantă. Așa cum uh, ați aflat deja, sunt Uh, Președinta grupului de lucru privind uh, drepturile fundamentale ale cetățenilor și libertatea de mișcare FREMP. Grupul de lucru FREMP este responsabil pentru munca pregătitoare din cadrul procedurilor legislative ale Consiliului în domeniul drepturilor fundamentale, ale drepturilor cetățenilor și libertatea de mișcare. De asemenea, este responsabil și de alte aspecte care au legătură cu promovarea și respectarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Astăzi am fost invitată ca să mă refer în special la două aspecte. Primul are legătură cu orientările privind pașii uh, metodologici uh, de verificare a respectării drepturilor uh, omului în cadrul fazelor premergătoare și, de asemenea, respectarea drepturilor omului în ceea ce privește FRA. Astăzi ne referim la aplicarea cartei în cadrul Uniunii Europene. Aș vrea să mă refer la punerea în aplicare a cartei în cea de-a doua jumătate a anului în cadrul grupului FREM și în Consiliu. În fiecare an, în mai, Comisia publică un raport cu privire la punerea în aplicare a acestei carte. Și FRA publică în fiecare an raportul său uh, cu privire la drepturile fundamentale, în care evaluează principalele dezvoltări la nivelul Uniunii Europene în materie de drepturi fundamentale. Pe baza acestor rapoarte, Consiliul adoptă în fiecare an concluzii cu privire la punerea în aplicare a cartei. Concluziile Consiliului sunt adoptă deja din prima jumătate a anului, iar această practică nu cred că ne-a oferit posibilitatea de a avea discuții cuprinzătoare pe marginea acestui subiect. Tocmai de aceea, anul acesta, pentru prima dată, discutarea și adoptarea concluziilor privind carta au fost amânate pentru a doua jumătate a anului. Asta înseamnă că aceste etape vor urma. Prezentarea rapoartelor și discuțiile care vor urma în cadrul grupului FREMP ne-au uh, arătat că această dezbatere a suscitat foarte mult interes în rândul statelor membre. La reuniunea din octombrie, Consiliul a avut și o dezbatere de politică privind drepturile fundamentale, inclusiv un schimb de opinii cu directorul uh, Agenției pentru Drepturile Fundamentale, FRA, domnul Michael Floretti. După această dezbatere, Consiliul a adoptat concluziile cu privire la punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale în 2016. Aceste concluzii ne arată că în toate domeniile de politică trebuie integrate pe deplin drepturile fundamentale în pregătirea și evaluarea legislației și a politicilor Uniunii Europene. Concluziile, de asemenea, ne aduc uh, aminte de orientările Consiliului privind uh, pașii metodologici uh, în verificarea compatibilității abordării aceste orientări au fost adoptate în 2011 și au fost actualizate în 2014. La Consiliu avem mai bine de 150 de grupuri de lucru care se ocupă de subiecte foarte diferite. Astfel, experții din respectivele grupuri de lucru ar putea să nu aibă reflexul de a verifica compatibilitatea activităților cu um, Carta Drepturilor Fundamentale, așa cum uh, a declarat deja CEJ Organismele pregătitoare ale Consiliului trebuie să aibă în vedere orice posibilă încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale. Tocmai de aceea, este foarte important din motive practice ca aceste propuneri să respecte carta, pentru că dacă încalcă drepturile fundamentale, vor fi anulate de curte. Aceste orientări au scopul uh, de a sensibiliza cu privire la drepturile fundamentale, toate aceste organisme pregătitoare ale Consiliului. Pentru a promova aceste orientări, Secretariatul Consiliului le include în cursurile de formare generale care sunt um, oferite fiecarei noi președinții a Consiliului. Mai mult de atât, la începutul fiecarei președinții, președintele grupului FREMP invită președinții altor uh, organisme pregătitoare să disemineze toate aceste orientări uh, către experți. De asemenea, se oferă cursuri de formare cu privire la aceste orientări Secretariatului Consiliului și delegațiilor statelor membre. Aceste orientări oferă câteva direcții în procesul de verificare a conformității cu Carta Drepturilor Omului și există o listă de verificare. Este un instrument care înlesnește verificarea acestei compatibilități. Aceste orientări pot fi găsite și pe internet. Iar lista de verificare, de exemplu, oferă câteva direcții cu privire la identificarea uh, unei legături cu drepturile fundamentale și la modul în care se poate evalua conformitatea unei propuneri cu Carta Drepturilor Fundamentale. De asemenea, se oferă și un material de context uh, care se bazează pe jurisprudență, se oferă și instrumente online, Charterpedia, de exemplu, un instrument creat de Libe și apoi dezvoltat de Fra, instrument care conține o compilație a tuturor uh, normelor privind drepturile omului și, uh, de asemenea, uh, câteva exemple. Există Serviciul juridic al Consiliului, desigur, care oferă avize juridice și consiliere juridică grupului de lucru. FREMP însă poate fi informat cu privire la discuțiile legate de drepturile fundamentale sau întrebările în acest sens care apar în alte grupuri de lucru. Iar uh, acest proces de informare este bidirecțional, lucru care permite un foarte bun schimb de bune practici. FRA este implicat în procesul legislativ împreună în, în, um, cu rol consultativ. Reprezentanții ai FRA vin foarte des uh, în grupul nostru de lucru și, uh, desigur, informează și pe miniștri și pe experți cu privire la aspectele legate de drepturile fundamentale. The stone in present în ceea ce privește cooperarea dintre președinția estoniană și FRA, dați-mi voie să vă dau câteva exemple. De fapt, ca în cazul tuturor președințiilor, posibila cooperare între FRA și președinția Consiliului este stabilită cu mult timp înainte de începerea președinției. Asta s-a întâmplat și în cazul Estoniei. Ce s-a întâmplat? FRA s-a deplasat în Estonia pentru a discuta eventualele uh, piste de cooperare în domeniul drepturilor uh, fundamentale. De fapt, uh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale oferă această posibilitate fiecărei noi președinții. În a doilea an uh, uh, al uh, sau în, în a doua jumătate a anului președinției, FRA a oferit o serie de de sfaturi, s-a organizat o serie de evenimente, precum a, anul acesta un seminar cu tema Drepturile fundamentale în era digitală. FRA a participat Uh, cu o prezentare la, uh, la atelierul experților care a avut loc în iulie la Bruxelles. După aceea, la nivelul uh, Consiliului s-au purtat adeseori discuții cu directorul, lui, cu directorul FRA. După cum am spus, directorul FRA a prezentat uh, o prezentare și la dezbaterea privind politicile care au fost organizate în uh, octombrie la Consiliul pentru Afaceri Juridice. Și după aceea, în decembrie, la ședința FREMP și la ședința unui alt grup de lucru al Consiliului care se ocupă de drepturile omului în contextul afacerilor externe ale a Uniunii Europene. bine, și la această, aceste ședințe, FRA va participa cu o prezentare cu privire la coerența internă și externă a activităților Uniunii Europene. În, consiliul, în concluziile Consiliului de anul acesta se spune cât se poate de clar că Consiliul recunoaște rolul fundamental al Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Această agenție trebuie să ofere recomandări bazate pe uh, cunoștințe. De fapt, agenția s-a achitat de acest rol uh, în ultimii 10 ani Consiliul își dorește ca acest uh, mandat al uh, Agenției uh, pentru Drepturile Fundamentale să fie sporit. Această agenție ar trebui să ofere o posibilitatea de cooperare și schimb de opinii între uh, entitățile naționale și entitățile societății civile din statele membre ale Uniunii Europene. Consiliul cere FRA să coopereze în continuare cu statele membre pentru a facilita schimbul de opinii cu privire la instrumentele și metodele de aplicare a cartei și în ceea ce privește comunicarea drepturilor fundamentale, a valorilor fundamentale și a libertăților fundamentale. Deci, iată, FRA este până la urmă think tank-ul uh, Consiliului European pe, temel, pe tema drepturilor fundamentale și uh, oferă de asemenea o sursă de expertiză și de recomandări statelor membre. Și cred că aici se încheie prezentarea mea. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Tupai. Avem alături de noi o colegă de la Comisia Europeană, de la DG Just, doamna Linda Maria Ravo, care poate să intervină acum. Vă mulțumesc, doamna președinte, vreau să mulțumesc uh, numele Comisiei Europene, Comisiei AFCO, pentru invitația care ne-a fost adresată astăzi. Avem ocazia de a vă prezenta experiența noastră și, de asemenea, de a participa la această dezbatere foarte interesantă cu privire la aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale în, ca, în contextul cadrului instituțional al Uniunii Europene. La rândul meu aș vrea să-i mulțumesc domnului profesor de Schutter pentru prezentarea sa foarte interesantă, pentru studiul foarte interesant. Domnul de Schutter a venit uh, cu o serie de remarce cu privire la drepturile sociale în contextul activităților și inițiativelor Comisiei Europene, inclusiv în contextul seminarului european, dar și în uh, semestrul european, dar și în contextul mecanismului uh, european de stabilitate. Și de asemenea, remarcele domnului de cu privire la hotărârile ceș, precum cea privind letra, în speța letra advertising, sunt cât se poate de pertinente. Interesante sunt de asemenea remarcele cu privire la rolul și responsabilitatea agențiilor europene în contextul acesta. Uh, Asta în special în momentul actual în care, într-adevăr, o serie de agenții esențiale în contextul uh, afacerilor uh, sociale și uh, afacerilor juridice sunt reformate, mă refer la uh, paza de coastă, și de graniță europeană, vedem că avem un nou mandat pentru noile activități ale acestui organism, dar mai avem o reformare și a EULISA, a EASO, dar și a agenției privind drepturile fundamentale. Această agenție este acum evaluată. Sunt absolut convinsă că toate comentariile noastre vor fi luate în considerare de către Comisia Europeană, dar și de către celelalte instituții europene și de către agențiile europene însele. Suntem încântați de asemenea de faptul că, iată, FRA își asumă un rol foarte important, inclusiv în ceea ce privește oferirea de recomandări și formare a acestor uh, agenții foarte importante în context. Mă gândesc în special la Frontex și sunt sigură că aceste acțiuni vor continua. Este o bună practică pe care nu putem decât să o susținem. Dar revin la prezentarea mea mi s-a cerut astăzi să vorbesc uh, puțin despre acțiunile Comisiei Europene pentru a se asigura că Carta Drepturilor Fundamentale este bine aplicată. Mi s-a cerut să vorbesc despre experiența noastră, practicile noastre și, de asemenea, voi spune câte ceva despre uh, realizările pe care considerăm noi că le avem în domeniu. Dar voi vorbi și despre provocările de viitor cu care ne vom confrunta. Comisia așa cum uh, a subliniat prea bine domnul de Schutter, are o serie de instrumente pentru a include drepturile fundamentale ca element trans, transversal în legislația europeană, în legislația europeană și Comisia Europeană a îmbunătățit și a îmbunătățit uh, metodologia menită a asigura buna aplicare a cartei uh, în toate acțiunile Comisiei Europene. Cadrul pentru aceste instrumente sau pentru această strategie este strategia pentru drepturile fundamentale care a fost adoptată de către Comisie în 2010. Avem strategia privind aplicarea eficientă a cartei privind drepturile fundamentale. Această strategie avea drept uh, obiectiv uh, reacțion, re, reacționarea la uh, valoarea obligatorie pe care Carta Drepturilor Fundamentale o avea începând cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Comisia Europeană încerca să vină cu un cadru cât se poate de clar care să permită aplicarea în practică a Cartei Drepturilor Fundamentale, uh, care putea să permite prin urmare un efect direct al acestei carte asupra activităților Comisiei. Strategia vrea să se asigure că Carta este aplicată și promovată în procesul legislativ, să garanteze faptul că se întreprind toate activitățile necesare pentru a permite luarea în considerare în fiecare etapă legislativă a acestei carte. Bineînțeles, totul începe de la uh, propunerile făcute de către propunerile legislative făcute de către Comisiei Europene. După aceea, Uh, strategia trebuia să, să asigure aplicarea drepturilor uh, fundamentale în momentul în care statele membre aplică legislația europeană, dar, de asemenea, strategia avea drept obiectiv uh, sporirea nivelului de conștientizare în rândul cetățenilor europeni a domeniului de aplicare a acestei carte a drepturilor fundamentale. De asemenea, trebuia să ofere informații pertinente cu privire la căile de atac disponibile. Uh, ne-am asumat, ne-am asumat, ne-am asumat, îmi cer scuze, de asemenea, responsabilitatea evaluării progresului înregistrat anual în domeniul aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale și în acest sens avem acel raport anual despre care vorbea reprezentanta Consiliului. Voi încerca să fiu foarte subcintă pentru că uh, suntem cu toții conștienți până la urmă de maniera în care funcționează procesul la nivelul Comisiei Europene și până la urmă procesul acesta este oarecum sim- similar cu cel aplicat la nivelul uh, Consiliului. Aș vrea doar să spun că pe baza acestei strategii Comisia publică uh, o serie de orientări practice uh, menite a arăta cum anume sunt luate în considerare drepturile fundamentale în, în uh, contextul uh, analizelor de impact. Aceste orientări au fost adoptate în 2011. Trebuie să ne asigurăm că Carta Drepturilor Fundamentale este aplicată în întregul proces legislativ, uh, chiar de la etapele de pregătire a actelor legislative, mă gândesc aici la consultări, mai apoi uh, carta se aplică în contextul analizelor de impact și în uh, contextul um, elaborării propunerilor legislative și în contextul întregului proces legislativ. Acest uh, această idee a fost inclusă în uh, pachetul privind mai, o mai bună uh, legiferare. Avem acum, uh, din 2017, acel Toolbox 28, care ofere până la urmă o imagine de ansamblu asupra aspectelor celor mai importante care trebuie să fie luate în considerare în momentul în care se evaluează drepturile fundamentale în contextul analizelor de impact. Și iată, acest uh, toolbox, această cutie de instrumente, până la urmă vine cu o, o informații mult mai detaliată cu privire la la monitorizarea aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale. Și aceste instrumente se aplică tuturor mm, propunerilor de politici ale Comisiei Europene, dar și tuturor acțiunilor care au un impact asupra cetățenilor europeni și asupra uh, cetățenilor care trăiesc în Uniunea Europeană. Uh, și, bineînțeles, uh, vizate sunt și acțiunile Uniunii Europene care au un impact asupra statelor terțe. În acest uh, instrumentar sunt menționate liniile directoare adoptate anul trecut cu privire la obligația promovării drepturilor fundamentale în contextul comerțului internațional. Deci putem spune că această strategie și, de asemenea, orientările adoptate pe baza acestei strategii au dus la crearea unui sistem prin care Comisia s-a angajat să se asigure că această carte e, cartă este uh, aplicată în toate etapele legislative uh, Comisia Europeană își asumă responsabilitatea de a nu întreprinde acțiuni care încalcă uh, dispozițiile Cartei Drepturilor Fundamentale. Această obligație vine de la bun început, din momentul în care se, uh, Comisia uh, se gândește să vină cu o propunere legislativă și în toate celelalte etape legislative, bineînțeles, dar, de asemenea, Comisia se angajează să uh, Uh, promoveze Carta Drepturilor uh, Fundamentale prin intermediul uh, instrumentelor pe care le are la dispoziție în, în contextul instituțional european. Bineînțeles, Comisia Europeană își asumă responsabilitatea de a ține cont de drepturile fundamentale în momentul în care vine vorba despre drepturile personale, protecția drepturilor personale, protecția victimelor, etc. De asemenea, Comisia Europeană are rolul de gardian al Cartei Drepturilor uh, uh, fundamentale în momentul în care uh, evaluează anumite acțiuni ale statelor membre. În acest context, Comisia Europeană ține cont de drepturile înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale, dar, în plus, și aici fac trimitere la una dintre mențiunile domnului de Schuster, uh, Uh, deci Comisia Europeană trebuie să țină cont și de celelalte instrumente de protecție a drepturilor fundamentale, inclusiv uh, Convenția Europeană privind drepturile omului, alte convenții internaționale, precum și tradițiile comune europene pe care uh, care stau la baza Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale. Și spun asta pentru că, până la urmă, aceasta este una dintre obligațiile pe care le avem uh, în baza acestei carte. Pentru că carta, respectiv articolele 52 și 53, spune clar sau spun clar că toate instituțiile europene și, de asemenea, statele membre, în momentul uh, în care își asumă obligația de a aplica această cartă, trebuie să o aplice pornind de la instrumentele internaționale în vigoare cu privire la protecția drepturilor omului. Câteva cuvinte la aș, ceea ce eu numesc uh, a puterea um, protecției uh, în ceea ce privește statele membre. După cum știți, uh, Comisia are puterea de a deschide proceduri de infringement la încălcarea dreptului comunitar. Aici intră și dispozițiile cartei atunci când situația sau actul respectiv intră sub incidența dreptului comunitar și, prin urmare, uh, sub incidența cartei. Aici e interesant de subliniat rolul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, dar și al altor organizații independente din societatea civilă, care pot furniza Comisiei dovezi dovezi pe care Comisia le poate lua în considerare în contextul activităților sale de monitorizare a statelor membre pentru punerea în aplicare a dreptului, dreptului comunitar. E de asemenea interesant să subliniem rolul persoanelor individuale, mai ales al plângerilor depuse de acestea, fiindcă Comisia poate lansa un dialog sau o procedură cu statele membre la inițiativa sa, dar poate ține seama și de reclamațiile făcute de persoane fizice. Apoi, evident, rolul instanțelor naționale atunci când vorbim despre încălcări individuale, iar, poziția, iar Comisia nu este în poziție să intervină, dat fiind faptul că ea poate interveni, evident, doar atunci când există dovezi ale unei probleme sistematice ce ține de uh, uh, conformitatea dreptului național cu dreptul comunitar și cu carta. Totul, evident, se face sub controlul Curții de Justiție. Însă, în plus, un aspect relevant de menționat este și asistența pe care Comisia o oferă statelor membre în transpunerea legislației europene relevante într-o manieră care să fie compatibilă cu Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, este un fel de intervenție ex ante, să spunem, prin care statele membre sunt ajutate pentru a se asigura că la transpunerea legislației europene uh, se ține seama de drepturile fundamentale. Este o practică pe care Comisia a început să o aplice, în special în sectoare precum contraterorismul. Aici, legislația poate reprezenta probleme în ceea ce privește proporționalitatea și nevoia intervenției uh, legale și uh, un fel de conflict cu drepturile fundamentale. Este o etapă preliminară unde Comisia își folosește expertiza în a-i asista pe cei din statele membre în cadrul unei discuții despre cum se poate pune în aplicare legislația astfel încât carta să fie respectată într-un totul. Există situații în care Comisia a oferit și recomandări sectoriale statelor membre. Mă gândesc, la, de exemplu, la orientările privind aplicarea cartei în uh, uh, distribuirea fondurilor europene și uh, instruirile ulterioare uh, unde Comisia promovează uh, aceste lucruri la nivelul autorităților naționale ce răspund sau sunt uh, implicate în uh, rambursarea fondurilor europene sau un alt exemplu, orientările publicate de Comisie cu privire la accesul la justiție în chestiuni ce țin de protecția mediului. Câteva cuvinte și despre acea parte și secțiunea strategiei care se referă la conștientizare. O să spun doar că Comisia a acordat o atenție specială, mai ales în ultimul timp, uh, o ă, atenție specială așadar formărilor, um, construirii capacității, în primul și în primul rând în instituții, deci formări pentru oficialii europeni în domeniul drepturilor fundamentale și ă, al aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale, în special unitatea mea de la DigiJust, Just, Uh, furnizează aceste formări altor servicii ale Comisiei, dar și sprijină, inclusiv prin finanțare, formarea autorităților naționale ce răspunde acest lucru la nivel național. E vorba despre implementarea descentralizată a Cartei Drepturilor Fundamentale, inclusiv uh, autorități de aplicare a legii la nivel operațional, dar mai ales uh, specialiștii um, juridici uh, și sistemul judiciar. Raportul anual a fost deja menționat. A fost și uh, inițiativa promovată de uh, comisarul Eurova și uh, vicepreședintele uh, Timmermans. Uh, o acțiune anuală care se dovedește a fi extrem de reușită și care oferă oportunitatea de continuare a discuțiilor cu rezultate concrete atât în ceea ce privește elaborarea de politici, cât și în ceea ce privește sprijinirea factorilor interesați, cum ar fi organizațiile societății civile, și, într-adevăr, cooperarea cu societatea civilă este un sector căruia Comisia îi acordă atenție specială prin dialoguri formale sau informale, dar și consultări publice și, evident, asistență financiară. Am spus la început că aș fi zis câteva cuvinte vis-a-vis -vis de reușite și provocări Accentul acum se pune pe crearea unui cadru puternic, pe o strate- a unei strategii puternice de, în ceea ce privește metodologia de implementare a cartei la nivelul instituțiilor și construirea capacității oficialilor uh, europeni pentru că aceștia să aibă aptitudile necesare aplicării acestei carte în manieră corectă și promptă. Uh, după cum spuneam, acest lucru se realizează în special prin formări pentru acești oficiali ai uh, Comisiei, formări la nivel sectorial și la nivel de politici, de care răspund uh, direcții generale diferite. De asemenea, se încearcă să se dezvolte o capacitate accentuată de monitorizare a tendințelor și de analiză a punerii în aplicare a legislației în teren și a impactului acesteia. Poate ați observat că în numeroase din propunerile sale recente, Comisia a inclus dispoziții generale la sfârșit care se referă la evaluarea instrumentelor. De exemplu, menționam directiva privind contraterorismul. Acesta este exemplul care arată că, la evaluarea impactului, Comisia s-a angajat clar să analizeze și impactul asupra drepturilor fundamentale. Ca, ca o reflexie, ideea este nu să se oprească doar la uh, propunere, ci efectiv să analizeze punerea sa în aplicare printr-o evaluare ex post în teren. Mă opresc aici și pentru că uh, nu mai avem timp și răspund cu plăcere la orice întrebare ar putea să veni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Iau acum uh, eu cuvântul uh, în calitate de raportor pentru acest osar. Vreau să le mulțumesc tuturor vorbitorilor, în special domnului profesor de shooter pentru acest studiu extrem de valoros pe care ni l-a prezentat. Munca pe care am efectuat-o eu se bazează într-o foarte mare măsură pe acest studiu. Primul rezultat a fost acest document de lucru pe care îl puteți citi și dumneavoastră pentru că va a fost pus la dispoziție. Nu știu dacă pe internet sau l-ați primit și pe hârtie din partea acestei comisii. Întâlnirea de astăzi este prima ocazie de a Uh, demara acest proces de redactare a raportului. Și aș vrea să profit de această ocazie ca să adresez câteva întrebări cu privire la anumite aspecte specifice legate de raportul dintre Uniunea Europeană și Carta Drepturilor Fundamentale. Aceste puncte gravitează în jurul a două subiecte principale posibilitatea de a extinde interpretarea articolului 51 și rolul uh, pe care îl pot um, uh, juca alte surse de drept, de exemplu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, uh, Carta Drepturilor Sociale, International Covenant on Civil and Political Rights, dar și Constituțiile Naționale. Cred că uh, unul dintre vorbitori chiar s-a referit la această posibilitate în intervenția sa. După părerea mea, exemplul cel mai relevant al ambiguității uh, care rămâne în jurul uh, articolului 5 uh, este guvernanța economică. Aceasta este de competența Uniunii, însă nu poate fi, nu poate face obiectul anumitor aspecte din această cartă. Mare parte din politici sunt uh, decise de un uh, organ uh, internațional, um, mecanismul european de stabilitate, așa cum a explicat foarte bine domnul profesor de Schutter. Iar acest lucru face foarte dificilă o legătură cu această cartă actorii principali uh, ai politicilor decise în cadrul mecanismului european de stabilitate sunt uh, două organe cu caracter federal al, uh, ale Uniunii, Comisia și Banca Centrală Europeană. Acestea, în acest rol, practic activează în cadrul dreptului european, dar ar trebui să respecte punct cu punct prevederile cartei. Aceasta ar trebui să se aplice atât celor două instituții, cât și politicilor de punere în aplicare a măsurilor luate în cadrul mecanismului uh, economic european. toate politicile de punere în aplicare care sunt parte din memorandumurile de înțelegere. Practic, aceste memorandumuri trebuie să aibă o legătură cu dreptul european. Curtea de Justiție ne-a oferit câteva indicații în ceea ce privește aplicarea cartei, mai ales uh, asupra mecanismului european de stabilitate. Și domnul profesor de Schutter chiar ne-a dat un exemplu. E vorba de hotărârea letra Advertising de pe 20 septembrie 2016 cu privire la memorandumul încheiat cu Republica Cipru în această hotărâre, Curtea de Justiție a afirmat în mod foarte clar că dispozițiile Cartei Drepturilor Fundamentale se aplică la instituțiile Uniunii Europene, chiar și în situația în care acestea iau decizii dincolo de cadrul unional. Aș vrea să știu cum putem să codificăm o interpretare mai avansată și o mai bună punere în aplicare a articolului 51. Exemplul uh, dat uh, hotărârii Aled Advertising din 2016 este o decizie care confirmă această regulă în hotărârile curții? Asta înseamnă că curtea este foarte restrictivă în ceea ce privește interpretarea articolului 51 sau nu e chiar așa? Domnul profesor a considerat că CEJ, interpretarea CEJ a, CEJ a fost mult prea restrictivă cu privire la articolul 51. O altă întrebare. Domeniul de aplicare al cartei când vine vorba de Eurogrup. Această întrebare a fost deja adresată de doamna Hübner. Exemplul Eurogrup este important pentru că este relevant pentru toate politicile din cadrul cooperării consolidate. Există câteva organisme de cooperare consolidată ca rezultat al acordurilor internaționale și acestea nu fac neapărat obiectul cartei, de exemplu, uh, cele acoperite de PESC. În studiul său, uh, profesorul de Schutter a explicat modul în care dispozițiile articolului 263 din tratat nu se aplică la Eurogrup. Eurogrup este un organism uh, neoficial, informal, deci are posibilitatea de a lua decizii fără caracter juridic. Cu toate acestea, eu îmi pun următoarea întrebare. Dacă Eurogrupul nu face obiectul articolului 51 adică Eurogrupul nu, se, nu face obiectul articolului 51, chiar dacă este o instituție care face obiectul acestui tratat, totuși. Deci nu ar trebui să fie monitorizată aplicarea drepturilor omului în cadrul Eurogrup, la fel ca în ceea ce privește toate celelalte instituții. Și o altă întrebare cu privire la alte posibile surse de drept. Aș vrea să știu cum am putea să le includem în evaluarea de impact a diferitelor uh, organe ale Uniunii Europene, astfel încât să consolidăm uh, drepturile cu caracter constituțional obligatoriu, uh, adică să mai adăugăm și alte surse de drept, precum Carta Constituțională. Un alt lucru pe care aș vrea să-l știu, poate că deja pun prea multe întrebări, dar aș vrea să știu dacă în cartă se face o distinție între drepturile civile și principiile sociale. Acest subiect a fost abordat de domnul uh, profesor Schutter în studiul său, dar aș vrea să știu cum ar trebui să abordăm această problemă pentru că principiile sociale au un caracter mai puțin obligatoriu, dacă nu mă înșel, uh, față de drepturile civile și este mult mai dificil să ne asigurăm de respectarea acestora. Și mai mult de atât, Cum putem să ne asigurăm că respectarea drepturilor omului și a acestei cărți nu devine pur și simplu un, uh, o, o clauză standard adăugată sistematic la toate politicile adoptate de Uniunea Europeană? Aici mă refer în special la politicile privind migrația. Politicile în materie de migrație de multe ori duc la încălcări flagrante ale drepturilor omului. Însă, în textul lor, pur și simplu se specifică faptul că se vor respecta drepturile omului, dar această mențiune nu înseamnă nimic dacă nu are o, o putere și nu este decât uh, o mențiune care se face după virgulă pentru a-i mulțumi pe cei ușor de mulțumit. Mulțumesc. A, și încă ceva. Acum dau cuvântul domnului Brock, raportor de umbră. Se pare că nu este prezent, doamna Kaufman. Sunteți raportor din umbră, prin urmare aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, Barbara. Îmi cer scuze că am ajuns atât de târziu și astăzi au loc mai multe evenimente deodată și îmi pare rău că am ratat începutul dezbaterii. Aș vrea să-i să mulțumesc uh, autoarei și autorilor acestui studiu. Cred că studiul este într-adevăr unul uh, complex și de excepție. Studiul ne arată încă o dată că această cartă se aplică întregului cadru legislativ care guvernează viața cetățenilor europeni și a cetățenilor care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene. Tocmai de aceea e important ca toți cei responsabili și anume instituțiile europene, legiuitorii, dar și statele membre, respectă ad literam Carta Drepturilor uh, Fundamentale în toate acțiunile lor. Aș sublinia poate trei sau patru aspecte. În primul și în primul rând, să știți că am citit uh, cu mare atenție toate cele scrise în studiu pe tema guvernanței economice. Concluzia studiului mi se pare foarte validă și anume că toate instrumentele create pentru a ne ajuta să depășim criza uh, precum instrumentele, instrumentul reprezentat de semestrul european, ne arată că, iată, Carta Drepturilor Fundamentale nu a fost luată în considerare în totalitate în acest context al guvernanței economice. Cred că această idee ar trebui să ne preocupe în continuare pe noi toți, pentru că este inacceptabil ca anumite aspecte ale politicii europene, precum uh, această coordonare macroeconomică, să nu includă dispozițiile Carta, Cartei Drepturilor Fundamentale așa cum ne-am fi așteptat cu toții. Și până la urmă, vorbim aici despre drepturile cetățenilor europeni uh, și aceste drepturi trebuie să fie respectate. Al doilea punct, agențiile europene. Și acestea au un uh, rol important în contextul acestei carte a drepturilor fundamentale, pentru că și agențiile europene aduc prin uh, acțiunile lor atingere vieții cetățenilor europeni. În acest context, uh, schimbul de bune practici între agenții ar trebui să fie sprijinit și poate că ar fi important să, uh, dez, să, să dezvoltăm în continuare aceste orientări care guvernează schimbul de bune practici între agenții. Al treilea punct, poate departe de ochii noștri, din păcate, uh, este reprezentat de rolul statelor membre. Statele membre trebuie să aplice Carta Drepturilor Fundamentale în momentul în care transpun legislația europeană. Și se pune întrebarea în ce măsură Carta Drepturilor uh, Fundamentale într-adevăr guvernează procedurile de transpunere a legislației uh, europene la nivelul statelor membre. În acest context, cred că în special parlamentele naționale, dar și autoritățile naționale uh, uh, poartă o mare parte a responsabilității și cred că ar fi util ca uh, noi să oferim mai multă atenție transpunerii Cartei Drepturilor Fundamentale în legislațiile naționale. Doamnă raportor, vreau să vă mulțumesc uh, din suflet pentru toate eforturile depuse de dumneavoastră până în momentul de față pe marginea dosarului. Vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru documentul de lucru care a fost publicat. Sper că vom uh, colabora și pe viitor uh, la fel de strâns și aștept cu nerăbdare această colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvii! O să vă rog să fiți succinți în intervenții, să nu depășiți două minute, aș zice, fiindcă altfel nu vom avea timp să ascultăm și reacțiile oratorilor. O să dau acum cuvântul domnului Ujadovski sau nu atunci doamnei Maite. Da, prezentările au fost extrem de interesante, vă mulțumim. Și mulțumim și Barbarei pentru document, și el foarte interesant. Adevărul este că vrem să ne concentrăm pe respectarea și punerea în aplicare a cartei înainte de crearea unei carte uh, cetățenilor europeni care să reunească toate garanțiile, inclusiv pe cele din uh, această carte. Probabil e de vreme să ne gândim la asta. Momentan nu este o posibilitate fezabilă. Uh, dar uh, noi ne gândim la asta încă de acum. Mulțumim, Barbara, și să uh, lucrăm uh, cu succes și în vi- viitor la acest dosar. Mulțumesc, Maite. Are cuvântul domnul Tăricare Pras. Mulțumesc. Eu vorbesc din perspectiva Comisiei pentru Petiții. Da, să nu vă speriați. Și am 8 puncte, extrem de importante, dar foarte, foarte scurte. 1. Foarte multe petiții care ajung la comisia noastră arată deficite majore cu privire la drepturile fundamentale în legislația și politicile europene și în punerea în aplicare a acestora la nivelul statelor membre. 2. Cadrul drepturilor fundamentale s-a îmbunătățit în ultimul deceniu, dar rămân discrepanțe majore cu rezultatul din teren. 3. Este necesar să promovăm integrarea unor standarde înalte în drepturile fundamentale într-o etapă timpurie în toate politicile și, decizii, și legile noastre. 4. Regretăm lipsa consultărilor cu privire la aspectul drept, de drepturi fundamentale în uh, etapa uh, finală a propunerilor europene. Agenția pentru Drepturi Fundamentale trebuie consultată în mod consecvent. 5. Este extrem de importantă revizia uh, documentului de follow-up ECI. 6. Știm și ne îngrijorează foarte mult că anumite state membre nu își respectă obligațiile de a asigura drepturile fundamentale. 7. Regretăm eșecul comunicării drepturilor fundamentale către cetățeni. Locul societății civile în discuții publice și politici nu trebuie limitat, nici politic, nici financiar. 8. Și ultimul punct. Vă reamintim numărul mare de petiții care se referă la articolul 51, petiții care ajung în fața noastră. Acest articol are nevoie urgent de o interpretare mai amplă. Ați menționat o excepție. Dar, dragă doamnă președinte, eh, confirmă-nu le regole. Nu, no, nu, no, nu. No. Excepțiile nu confirmă regulile. A, nu așa trebuie să vedem lucrurile. Non sono... Nu, într-adevăr, nu ne confirmă regulile, ci ne arată faptul că aceste reguli nu sunt adecvate, tocmai pentru că există excepții de la ele. Mulțumesc. Asta e significatul de că Dar aceasta este semnificația excepției. Să confirme regula, practic o excepție bună confirmă existența unei reguli rele. Asta e sensul și asta voiam și eu să spun. For Forlibe, for the Commission. Din partea Comisiei Libe, domnul Denis de Jong. Mulțumesc, Barbara. Da, eu sunt doar ca raportor pentru avizul Libe aici. Am două întrebări. Unul, una către domnul profesor uh, de Shooter, uh, pentru că mă intrigă ce zicea el legat de relațiile externe, mai ales dacă închei un acord de uh, comerț și investiții, le ușurezi uh, capacitatea companiilor noastre de a fi active în state terțe. Știu că există probleme, să zicem, cu Shell în Nigeria sau în alte părți ale lumii, uh, munca în rândul copiilor și așa mai departe. Deci, dacă societatea are sediul în UE, uh, atunci uh, aceste dispoziții pot fi aplicate mai ușor în țările terțe. Putem folosi sistemul de drepturile omului pentru respectivele victime din țările terțe care solicită repararea situației lor. Pentru că, momentan, mi se pare că acest acces la um, plata unor daune pentru aceste victime este destul de limitat. Am înțeles că uh, tot, uh, Comisia face eforturi Însă vă atrag atenția asupra unui raport special al Curții Europene de Conturi pe care îl vom discuta în această după-amiază în Comisia pentru Control Bugetar, uh, raport în care Curtea a descoperit că în programul de sprijin pentru Grecia Comisia nu a luat nimic în considerare legat de impactul social. Cred că acum de abia se realizează evaluarea impactului social. E cam târziu pentru că IMM-urile au dat uh, faliment și așa mai departe. Știți care e situația în Grecia. Și Grecia a fost condamnată de autoritatea de supraveghere a uh, Cartei uh, Europene a Drepturilor Sociale, Consiliul Europei. Mă întreb așadar dacă există vreun efect în uh, relația cu statele, statele membre din această perspectivă. Mi-ar plăcea să am un răspuns clar. Mulțumesc, Denis. spune doamna Spinelli. Are cuvântul domnul Shetfield. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, evident, uh, pentru contribuția noastră și o să încep prin a vă citi ceva. Dignitatea umană este neviolabilă, ea trebuie respectată și protejată. Vorbim de articolul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale. Nimeni nu a menționat demnitatea fundam- uh, omului. Mai vorbim și despre libertate, egalitate, solidaritate în preambul. Vă reamintesc că articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene începe tot cu demnitatea omului. Și atunci, întrebarea mea este următoarea. Nimeni nu a menționat demnitatea umană. De ce? Ce rol joacă aceasta? Trebuie oare ca demnitatea umană să fie privită ca un principiu de bază elementar al tuturor drepturilor fundamentale? Domnule profesor Schutter, se apropie aceasta de înțelegerea dumneavoastră um, asupra acestor principii? Cum s-a aplicat practica europeană în contextul demnității umane? În ce măsură a devenit demnitatea umană modul în care se evaluează toate principiile Uniunii, Uniunii Europene? Și mă opresc aici. Mulțumesc. O să rog acum vorbitorii să intervină dacă doresc ca să răspundă la întrebările adresate. Poate domnul profesor de shooter? Mulțumesc frumos! Întrebările au fost numeroase și foarte interesante. O să încerc să răspund foarte succint la cinci dintre ele. Și voi începe doamnă Spinelli, cu o întrebare a dumneavoastră legată de alte surse decât Carta Drepturilor Fundamentale. Ați menționat Convenția Europeană uh, privind uh, drepturile uh, omului, Convenția Europeană, Carta Socială Europeană. Sunt surse importante uh, care trebuie, prin tratat, luate în considerare pe lângă Carta Drepturilor Fundamentale, care nu a vrut niciodată să înghețe dezvoltarea acestor drepturi în Uniunea Europeană. Aș dori să subliniez că cea mai importantă sursă externă care trebuie luată în, în vedere este Carta Drepturilor Sociale. Asta pentru că ea a inclus, a inclus foarte selectiv acele dispoziții necesare și în al doilea rând, pentru că apar tot mai multe tensiuni între Consiliul Europei și Uniunea Europeană exact cu privire la acest punct. Cum trebuie luată în considerare Carta Socială Europeană în uh, formularea de legi și așa mai departe. Uh, Într-adevăr, organismul care monitorizează această carte socială a refuzat să presupună că măsurile eh, Uniunii Europene vor fi compatibile cu această carte socială pentru că ea nu este avută în vedere în eh, deciziile luate. Vedeți eh, Franța, Confederația General du Travail împotriva Franței din iunie 2010. După cum știți, uh, după ce Curtea de Justiție a adoptat decizia la Val din decembrie 2007, legiuitorul suedez a modificat dreptul suedez pentru a ține seama de acest, această sentință și Curtea Europeană atunci a, hotărâ, a decis că s-a încălcat uh, Carta Socială Europeană uh, Prin urmare, în 3 iulie 2013 s-a luat o decizie în acest sens și Apoi, Grecia a fost amendată că violează uh, Carta Socială uh, Europeană, deși ea nu făcea decât să pună în aplicare memorandumul din 2010 și 2012. Cred că mesajul esențial aici este că această Carta a Drepturilor Fundamentale nu este cuprinzătoare cu privire la referirile pe care trebuie să le folosească instituțiile uh, inst, uh, uh europene, iar alineatul 6, uh, articolul 6 al alineatul 3 nu trebuie uitate. A doua observație se referă la referința făcută de doamna Spinelli la Eurogrup. Când Eurogrupul își adop- adoptă o poziție, aceasta este una politică implementată apoi prin măsuri care ar putea să afecteze drepturile cetățenilor și, de exemplu, în celebrul caz al Ledra Advertising, uh, Eurogrup a fost cel care a salutat un acord între statele uh, zonei euro și Cipru și cu această binecuvântare a, euro, uh, a zonei euro s-au adoptat măsurile în Cipru, măsuri care au fost apoi descoperite ca fiind uh, în, uh, ca încălcând Cartea Europeană uh, a drepturilor fundamentale. Deci, trebuie să se știe că orice decizie se ia trebuie să respecte drepturile fundamentale, pentru că, dacă nu, ulterior pot să apară consecințe și vor apărea consecințe. Acesta cred că este mesajul principal al uh, cauzei Ledra. Apoi, legat de statele membre, un alt eurodeputat uh, al comisiei dumneavoastră m-a întrebat legat de acest lucru. Cred că statele membre merită o îndrumare mai bună cu privire la modul în care pot aplica dreptul comunitar, mai ales directivele deschise sau care lasă statelor membre o marjă semnificativă de um, apreciere la nivelul punerii în aplicare. Și așa trebuie, într-adevăr, să asigurăm uh, grupurile de societății civile că trebuie să fie atenți, pentru că multe directive nu spun clar ce măsuri nu au voie să ia statele în punerea în aplicare a respectivei directive, atunci când li se lasă o oarecare discreție. Acolo Comisia ar putea avea un rol foarte util, uh, trimițând comunicări către statele membre pentru a ține seama de drepturile fundamentale. La fel și agenția. Mă bucur că doamna Maria Ravo a vorbit despre evaluarea ex post a impactelor instrumentelor adoptate de UE, care va include, dacă am înțeles bine, evaluarea impactului drepturilor sociale și această clauză de rendezvous va putea să permită statelor să înțeleagă mai bine ce trebuie să facă la nivelul punerii în aplicare. Cred de asemenea că statele membre trebuie să facă mai mult pentru consolidarea remediilor judiciare la nivel național. Să nu uităm că ECJ și jurisdicțiile statelor membre fac parte dintr-un singur sistem judiciar care, după cum știm de la Lever, Uh, versus Parlamentul European 1996, acest sistem judiciar ar trebui să protejeze statul de drept în Uniunea Europeană sau statul de drept european lăsă, fără să lase portițe și momentan nu se face tot ceea ce se poate conform articolului 19 din tratatul privind Uniunea Europeană. În al patrulea rând, domnul Tericabras din petiția uh, pentru comisie a avut opt observații foarte interesante și aș menționa una din păcate, văd că a plecat. Dar cred că este important să se înțeleagă că multe petiții care ajung la Comisia pentru Petiții reprezintă o sursă de informații pe care Comisia le folosește în eventualele proceduri de infringement pe care le lansează împotriva statelor membre ce încalcă dreptul comunitar. Comisia are o marjă semnificativă de discreție care este aproape neverificată pentru a vedea în care țări să uh, acționeze și ce proceduri de infringement să lanseze. Eu aș menționa că poate atunci când Comisia de Petiție a evaluat o petiție și uh, preia îngrijorările serioase transmise de cetățean, Comisia poate avea o um, povară suplimentară pentru a justifica de ce cazul respectiv nu a ajuns în justiție, pentru că um, monitorizarea uh, reclamației respective a fost făcută de o instituție democratică, respectiv uh, Parlamentul European. Și cred că toate negocierile politice la nivelul uh, Comisiei reprezintă o cauză de îngrijorare pentru ONG-uri. 5 și ultimul punct, pentru a răspunde domnului De Jong din Comisia Libe, este o îngrijorare foarte importantă și sunteți bine informat. Avem un regulament Bruxelles 1 din 2001 care permite victimelor încălcării drepturilor omului, încălcării de către societățile europene peste hotare, permite acestor victime să le dea în judecată în țara lor uh, de origine, în Olanda pentru Shell, de exemplu. Acest sistem ar putea fi folosit mai sistematic și, într-adevăr, statele membre, după părerea mea, ar trebui să faciliteze victimelor accesul la justiție în conformitate cu observațiile generale numărul 24 al Comisiei DROA cu privire la activitățile societăților. Acolo se spune foarte clar că există datoria de datoria de a asigura victimelor acestor uh, societăți uh, drepturile pe care le au conform și Convenției ONU semnate de toate statele membre. Uniunea Europeană, din păcate, are o poziție foarte defensivă în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului cu privire la negocierea unui nou tratat internațional pe acest subiect, în ciuda faptului că Uniunea Europeană ar avea un interes major în crearea unui nivel, uh, un, unui uh, câmp de, de acțiune egal, pentru a monitoriza societățile oriunde ar funcționa. Companiile vor un, um, un nivel legal de acțiune și toată lumea trebuie să vrea acest lucru și avem tot mai multe instanțe în Regatul Unit, în țările de jos, în Franța. Avem o lege importantă adoptată la 21 martie 2016 în Franța cu privire la obligația uh, de due diligence și acum avem tot mai mulți actori economici care nu știu exact care le sunt obligațiile ce le sunt impuse și, din păcate, distorsiuni din, uh, uh, în piața internă, pentru că statele se mișcă la viteze diferite. Așadar, domnule De Jong, cred că acesta este un sector unde ați putea face mai multe. Thank you. Uh, yes. Mulțumim. Vă rog, doamna Tupai. Mulțumesc, uh, foarte pe scurt, din partea președinției. În ceea ce privește dimensiunea economică, aceasta, împreună cu toate politicile Uniunii Europene, nu ar trebui să fie scutită de la aplicarea cartei. Carta ar trebui și trebuie să se aplice 100% uh, la asigurarea principiului demnității umane. Ar fi foarte bine să consolidăm acest schimb de bune practici și să îmbunătățim vizibilitatea Agenției Uniunii Europene, astfel încât uh, să consolidăm și cooperarea și consultarea cu FRA. Cu siguranță are un rol uh, extrem de important de jucat. În ceea ce privește statele membre, desigur, și ele trebuie să aplice carta în momentul în care pun în, în aplicare dreptul comunitar. Analiza Comisiei în acest sens a avut rezultate pozitive, a arătat că instanțele naționale fac trimitere mult mai des la acest document. Din păcate însă, în anumite state membre situația este diferită și s-a pus următoarea întrebare. Ce să facem când statele membre încalcă sau nu țin cont de drepturile omului? Eu cred că avem o responsabilitate comună, trebuie să ne amintim cu toții de drepturile omului, dar pentru asta avem și comisia, care este gardianul tratatelor. Sunt de acord și cu comisia și cu um, ceilalți uh, vorbitori și alte surse de drept sunt foarte importante. Ar trebui să, le, să ținem cont de acestea, în special Convenția Europeană privind drepturile omului. Uniunea Europeană are obligația de a adera la aceasta, iar acest lucru ar trebui să fie luat în considerare în cadrul procesului legislativ. De asemenea, avem articolul 53 din cartă, conform căruia prevederile uh, internaționale nu pot avea un efect restrictiv asupra aplicării cartei. Mulțumim, doamnă Tupai. Doamna Ravă, doriți să luați cuvântul? Da, și eu voi avea o intervenție scurtă. Aș vrea să mulțumesc uh, <clears throat> pentru că mi-ați dat cuvântul și numele comisiei. Mă voi referi la patru puncte. Uh, Domnul De Jong s-a referit la raportul Curții de Conturi cu privire la aspectele sociale care nu sunt luate suficient în calcul în programele de ajustare economică pentru Grecia. În numele Comisiei aici pot spune că aceasta va lua în calcul recomandările din raportul Curții de Conturi pentru viitoarele programe de ajustare. Toate aceste recomandări vor fi introduse și în documentul de reflecție al Comisiei cu privire la rezultatele pilonului social. Eu deocamdată însă nu vă pot da mai multe detalii. În ceea ce privește punerea în aplicare și uh, încălcările cartei de către statele membre. Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că trebuie să analizăm modul în care legislația este pusă în aplicare pe teren, evaluarea ex post uh, a acestor instrumente folosite, evaluare pe care a menționat-o și eu și pe care a menționat-o și domnul profesor. În ceea ce privește petițiile, le luăm în serios și le analizăm în detaliu și în momentul în care avem vreo îndoială sau apare o dovadă că ar putea fi vorba de o încălcare a cartei sau a drepturilor fundamentale, atunci deschidem procedura cu statele membre implicate. De multe ori, petițiile nu uh, fac obiectul uh, acestei carte, așa că trebuie să facem o muncă de filtrare a acestor uh, petiții care sunt fondate și care nu. În ceea ce privește intervențiile ex ante, când vine vorba de asistarea statelor membre în punerea în aplicare a legislației comunitare, totodată respectând drepturile fundamentale, aș vrea să fac trimitere la această practică a atelierilor de transpunere. FRA a fost implicată uh, în uh, cadrul acestor ateliere, ne-am folosit de expertiza agenției, care a fost foarte valoroasă. Și aici ajung la al treilea punct. Uh, ne-am folosit de această expertiză și în redactarea propunerilor legislative. Comisia implicată FRA în grupurile sale de lucru care pregătesc uh, diferitele acte legislative. Organizațiile societății civile, Comisia este de acord, acestea pot oferi o contribuție valoroasă când vine vorba de protejarea și respectarea drepturilor fundamentale și ne angajăm să le sprijinim prin toate mijloacele necesare. Am monitorizat uh, evaluările în ceea ce privește reducerea spațiului, a marjei de manevră pentru organizațiile societății civile. Am solicitat și un studiu în acest sens, care va fi prezentat în decembrie de către directorul agenției după respectivul studiu ar trebui să fie efectuat un studiu și mai detaliat care să se concentreze pe provocările la nivelul societății civile în Uniunea Europeană și să evidențieze modalități de a le sprijini. În ceea ce privește dezvoltările regionale și naționale care ar putea avea un impact asupra rolului societății civile într-un mod care nu este compatibil cu drepturile fundamentale și Carta uh, Drepturilor uh, Omului, am uh, luat măsuri în acest sens, am lansat o procedură de infringement cu Ungaria, am lansat un dialog pentru a vedea dacă încălcarea cartei și a dreptului comunitar poate fi remediată. Mulțumesc! Le sunt recunoscătoare tuturor vorbitorilor și sper să păstrăm contactul pe, pe marginea acestui dosar. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punerea în aplicare dispozițiilor, dispozițiilor din tratat privind parlamentele naționale. Pentru acest punct îl avem ca raportor pe domnul Rangel. A fost numit pe 3 septembrie 2016 raportor în numele Comisiei AFCO pentru acest raport de punere în aplicare. În timpul uh, acestor luni uh, a făcut câteva activități de analiză, a organizat câteva ateliere de lucru, câteva misiuni de constatare, evaluări și așa mai departe. Astăzi vom analiza proiectul său de raport în conformitate cu dispozițiile conferinței președinților privind rapoartele de punere în aplicare. Acestea trebuie adoptate la nivelul comisiei în termen de un an de la autorizare. Aceasta cu excepția în care, cu excepția cazului în care coordonatorii uh, transmit uh, o solicitare motivată privind ex, pentru extinderea termenului. Pentru acest raport deja s-a solicitat o extindere din 7 iulie 2017 până la sfârșitul lui ianuarie 2018. După discuția din AFCO de pe 10 octombrie a documentului de lucru, domnul raportor Rangel ne va prezenta astăzi proiectul său de raport. Vă rog, domnule Rangel, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să Mă refer la câteva aspecte organizatorice. Cred că în AFCO putem aproba acest raport în ianuarie. Desigur, acest lucru va depinde de diferitele poziții prezentate, în special în cazul amendamentelor. Desigur, acest lucru depinde și de procesul de traducere și revizuire tehnică. Eu um, mă aștept ca acesta să se desfășoare destul de rapid, dar rămâne de văzut. Aș vrea de asemenea să subliniez următorul lucru. Consider că este foarte important ca prezentarea raportului, proiectului de raport uh, să se facă și în ideea de a analiza câteva amendamente. Am trecut deja prin această etapă cu documentul de lucru, dar cred că ar trebui să facem o prezentare și la conferința uh, președinților de comisii, pentru că sunt foarte multe comisii care au o legătură directă cu acest subiect, sunt și, parlamente, eh, sunt și evenimente organizate împreună cu parlamentele naționale, așa că sunt foarte multe comisii care au exprimat deja un interes foarte Uh, puternic în acest sens. Mai sunt și platforme mai puțin uh, formale, care sunt însă uh, prezente la nivel european și reprezintă parlamentele naționale. De aceea consider că este important să discutăm acest document cu toate aceste organizații și la niveluri diferite nu ar trebui să fie dezbătut numai în cadrul comisiei noastre. În termeni practici, Consider că propunerea pe care am discutat-o deja, când am discutat um, documentul de lucru, se reflectă în acest proiect de raport. Raportul însă um, o conferă și un cadru constituțional și are o abordare inovatoare asupra contribuției parlamentelor naționale la democrația europeană. Practic începem uh, de la o ipoteză foarte evidentă. Avem deja rapoarte cu tra- avem o tradiție în acest sens, Napolitan, Obroc și așa mai departe. Însă, Parlamentele naționale trebuie să monitorizeze activitatea guvernelor, pentru că guvernele sunt cele care votează în Consiliul European. Așa că parlamentele naționale trebuie să aibă mijloacele necesare și toate instrumentele necesare pentru exercitarea controlului asupra propriilor guverne, asupra ramurii executive. Practic, începem prin a sublinea această principală funcțiune a parlamentelor naționale. Și aici uh, facem, desigur, trimitere la câteva posibile îmbunătățiri. Se pot îmbunătăți lucrurile atât la nivel COZAC, dar și la nivelul uh, dialogurilor bilaterale și multilaterale. Se poate lansa un exercițiu de comparare de bune practici Toți reprezentanții parlamentelor naționale în diverse forumuri solicită acest schimb de bune practici. Vor să știe cum funcționează AFCO, cum se întâlnesc membrii Parlamentului European, vor să afle tot felul de informații. Însă, de asemenea, vor să știe ce instrumente prevede regulamentul de procedură la nivel național, ce instrumente are fiecare parlament național la dispoziție pentru a influența poziția propriului guvern. Și cred că aici intervine principalul aspect, chiar dacă este destul de tehnic. Dar cred că aici intervine nucleul uh, raportului. Noi sprijinim uh, îmbunătățirea, consolidarea IPEX Practic am prevăzut uh, o îmbunătățire semnificativă a capacităților uh, IPEX. Parlamentul European um, și-a exprimat uh, sprijinul pentru această platformă. Această platformă ar trebui să fie un fel de forum, un fel de agora pentru parlamentele naționale, Parlamentul European și Comisia Europeană, care să le permită un mai bun schimb de informații. Parlamentele naționale pot să exercite un rol la nivel european, dar pot să-și consolideze și rolul de monitorizare al guvernului la nivel național, prin intermediul acestei platforme care le poate oferi mai multe instrumente. Și aici mergem puțin mai departe. Acest lucru se poate face numai dacă se respectă, dacă se declară în mod formal și solemn, dacă pot spune așa, respectul pentru regulamentul de procedură. Germanofonii știu foarte bine că e vorba de autoorganizarea Parlamentului și că aceasta trebuie respectată. Cred că am auzit deja uh, plângeri din partea parlamentelor europene uh, cu privire la semestrul european. Aceștia spun că acest proces le slăbește competențele bugetare. Dar dacă, conform regulamentului lor de procedură, anticipează o mare parte din dezbaterea bugetară, atunci vor putea avea instrumente suficiente la dispoziție pentru controlarea dialogului dintre guvern și comisie, dintre guvern și Consiliu în materie bugetară. Astfel, Putem uh, implementa, de exemplu, un trimestru național înainte de semestrul european, astfel încât în această parte premergătoare să se poată face un schimb de opinii între parlamentele naționale, guvernele naționale și comisie. De multe ori se întâmplă acest lucru. Dar dacă parlamentele naționale doresc să-și modifice regulamentul de procedură în lumina semestrului european, acest lucru ar putea să uh, le ofere posibilitatea de a-și descentraliza aceste uh, competențe bugetare pe care ei cred că le-au avut și acum au impresia că le pierd practic asistăm de multe ori la un proces paralel uh, între ceea ce se întâmplă la nivel european și la, nivelul, uh, la nivel național, dar parlamentele naționale pot să aibă un cuvânt foarte important de spus în aceste chestiuni și își pot controla guvernele dacă își adaptează regulamentul de procedură la toate procedurile care au loc la Bruxelles și la nivelul Uniunii Europene. Este o sugestie, dar cred că este foarte important să o facem, pentru că e important să le oferim parlamentelor naționale competențe de pline și posibilitatea de a se adapta la ceea ce se întâmplă la nivel european. Un alt aspect important, tratatul de la Lisabona, înainte de tratatul de la Amsterdam, însă cu precădere tratatul de la Lisabona, este tratatul Parlamentului, practic este tratatul care a oferit mult mai multe competențe Parlamentului decât uh, uh, eram noi obișnuiți. Și de asemenea, a oferit Parlamentului European un rol specific. Dar și parlamentelor naționale le-a oferit un rol la nivel european. Deci parlamentele naționale nu mai au acum un rol numai în raport cu guvernele, ci se pot face auzite și la nivel european. Și întrebarea mea este următoarea. Dacă statele membre sunt reprezentate în Consiliul European, de ce parlamentele naționale ar trebui să aibă și ele un cuvânt de spus la nivel național? Ce pot face ele diferit? Deci, haideți să încercăm să definim aceste diferențe specifice în rolul constituțional al parlamentelor naționale vis-a-vis -vis de rolul constituțional al guvernelor naționale. Eu cred că parlamentele naționale practic aduc la nivel european diversitatea um, internă. Când se votează în Consiliu, e vorba de un vot indivizibil. Reprezintă statul, însă este indivizibil. Dar dacă uh, E vorba de o reprezentare a Parlamentului Național uh, într-una dintre întâlnirile noastre. Aceasta reflectă diversitatea la nivel național. De multe ori, minoritatea din Slovacia poate reprezenta majoritatea în Belgia sau uh, minoritatea din Slovenia poate fi majoritatea din uh, Malta, de exemplu. Deci, practic, toate acestea creează o arenă politică caracterizată prin diversitate care contribuie la consolidarea democrației europene. Astfel se pot face auzite opiniile diferite de la nivelul sferei uh, publice naționale, lucru care este o parte importantă din procesul um, uh, democrației la nivelul Uniunii Europene. Deci da, există o dorință a statelor membre exprimată la nivelul Consiliului, dar această dorință a statelor membre practic se declină uh, la nivelul Parlamentului în mai multe nuanțe și cred că trebuie să încurajăm foarte mult acest lucru. Trebuie să încurajăm reprezentarea parlamentelor naționale la toate reuniunile și această reprezentare ar trebui să reflecte pluralismul la nivel național, asta în primul rând. Și în al doilea rând, suntem de părere că avizele motivate care până la urmă exprimă într-o manieră formală voința uh, uh parlamentelor ar putea să Uh, conțină un spațiu care să le permită minorităților parlamentare să spună de ce nu sunt de acord cu respectivul aviz. Astfel le-am oferit parlamentelor naționale propriul, propria lor funcție în contextul european. Dar bineînțeles, asta trebuie să se întâmple doar în Uh, uh, respectând regula majorității. Avizul uh, motivat, bineînțeles, trebuie să reflecte majoritatea, opoziția majorității. De asemenea, avizele acestea trebuie să respecte regulamentul de procedură la nivel de Parlament Național. Dar, în acest sens, consider că sau făcând în, în felul acesta putem oferi rolul esențial pe care ar trebui să-l aibă parlamentelor naționale în contextul european. De asemenea, ar trebui să ne gândim la o eventuală simplificare a reuniunilor pe care le organizăm. În momentul de față avem uh, COSAC, uh, avem o serie de întâlniri comune pe diferitele teme europene. Deci există atât de multe cadre diferite în care se colaborează cu parlamentele naționale, încât n-ar fi rău să creăm niște standarde ale acestei cooperări. Și pe baza acestor standarde am putea să le oferim mai multă putere și o adevărată vizibilitate parlamentelor naționale. De asemenea, săptămâna europeană e o propunere greu de realizat, dar e o propunere uh, rațională. O săptămână în care în toate uh, statele membre, în toate parlamentele naționale să se poartă dezbateri pe tema afacerilor europene. S-ar putea dezbate uh, programul de lucru al Comisiei sau uh, acordurile interinstituționale sau uh, s-ar putea vorbi despre domeniul apărării. Și la aceste întâlniri ar putea participa pe lângă reprezentanții parlamentelor naționale și reprezentanții ai Consiliului, Comisiei, dar și uh, ai Parlamentului European. Și când vorbesc despre reprezentanții ai Parlamentului European, mă gândesc, bineînțeles, la eurodeputați care nu fac parte sau nu provin din respectivul stat. Și astfel am putea organiza anual o dezbatere largă pe tema afacerilor europene. Și în felul acesta, uh, cred, uh, am uh, reușit până la urmă să punem în aplicare ideea aceea a convențiilor democratice despre care vorbea, cred, președintele Macron. Bine, propunerile domnului Macron nu sunt neapărat clare în momentul de față, dar o astfel de săptămână cred că ar merge în, în direcția vizată de domnia sa. Așa cum în încheiere, și voi fi succint pentru că îmi dau seama, vorbesc deja de vreo 15 minute. Uh, bineînțeles, noi uh, controlăm aplicarea principiului subsidiarității. Protocolul, până la urmă, consemnează principiul subsidiarității ca fiind uh, instrumentul esențial. Bine, există o serie de plângeri din partea parlamentelor naționale. Un lucru care clar nu e suficient e acea perioadă de 8 săptămâni. S-a dovedit faptul că parlamentele naționale au nevoie de mai mult timp la dispoziție, dar acele 8 săptămâni reprezintă o clauză a tratatului, modificarea acestei perioade de așteptare ar, modific- ar uh, uh, necesita, bineînțeles, și o modificare a tratatului, dar am putea aduce un fel de complement acestei propuneri uh, sau acestei dispoziții din tratat. Am putea include o perioadă de um, de reflexie. Oricum, tratatul nu spune clar când anume începe perioada de așteptare. Am putea tocmai de aceea veni cu o propunere uh, Uh, de uh, perioadă de reflexie care să le permită parlamentelor naționale să primească documentele necesare, să le evalueze și să-și dea seama ce se întâmplă. Și până la urmă, această propunere nu e chiar atât de extravagantă, pentru că și în momentul de față Comisia și Consiliul acceptă ideea conform căreia luna august nu face parte din perioada aceea de așteptare de 8 săptămâni, pentru că, în mod obișnuit, parlamentele naționale nu lucrează în august. Deci, iată, o Um, propunere tehnică care nu necesită o schimbare a tratatelor. Haideți să stabilim o perioadă de notificare de 5 săptămâni și odată cu expirarea acesteia să intre în vigoare perioada de așteptare. O altă propunere, ușor mai controversată, ar fi următoarea. Am văzut că de fiecare dată Comisia Europeană interpretează într-un sens foarte strict principiul subsidiarității. Cine citește până la urmă toată jurisprudența statelor membre ale Uniunii Europene? Mă gândesc însă în special la Italia, Spania, Franța, Regatul Unit, etc. Știți prea bine, subsidiaritatea poate avea o între, interpretare strânsă sau mai largă când vorbesc despre interpretare strânsă, mă gândesc uh, și la articolul 5 din Tratatul Uniunii Europene. Când vorbesc despre interpretare mai largă, mă gândesc la subsidiaritatea care cuprinde proporționalitatea și uh, legalitatea. Eu aș cere Comisiei Europene să interpreteze în, uh, într-un sens mai larg subsidiaritatea. Pentru că până și experții juriști au uneori dificultăți în a defini clar ce înseamnă subsidiaritate și ce înseamnă proporționalitate. Prin urmare, cartonașul acela galben este uh, este ucis din fașă atâta timp cât subsidiaritatea este în continuare interpretată în sensul strâns al conceptului. Deci, din punctul nostru de vedere, problemele legate de cartonașul galben și de cartonașul portocaliu nu sunt neapărat doar probleme de timp, ci sunt și probleme legate de interpretarea conceptului de subsidiaritate. Și încă un comentariu foarte uh, succint. Uh, Uneori îl aud pe domnul uh, Timmermans care spune că trebuie să reducem povara legislativă, etc., etc. Dar dacă Comisia Europeană ar permite o interpretare mai flexibilă a principiului subsidiarității, probabil că genul acesta de exercițiu de restrângere n-ar mai fi necesar. E paradoxal faptul că Comisia continuă să țină cu dinții de această interpretare foarte restrânsă a conceptului. Vă mulțumim, domnule Rangel, pentru această prezentare foarte interesantă. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție deci voi fi foarte dură cu raportorii din umbră, vă voi acorda nu mai mult de două minute fiecăruia. Îmi pare rău, dar nu putem uh, întinde la infinit timpul. Urmează doamna Pervonș Perez. Vă mulțumesc, doamna președinte, că iată puneți în aplicare imediat principiul proporționalității în relațiile acestea dintre raportor și raportorii din umbră, dar sigur vom reveni asupra subiectului și în uh, ședințele ulterioare. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru uh, ceea ce ne-a pus la dispoziție pe baza experiențelor acumulate de la începutul mandatului uh, încoace. Uh, Uh, voi continua prin a spune că, din punctul meu de vedere, obiectivul de a discuta acest raport în plenară în ianuarie e cam optimist, dar vom depune eforturi susținute în acest sens. Să nu uităm că raportul dumneavoastră se integrează într-o dezbatere mult, mult mai generală de atât. Voi reveni asupra trei puncte pe care le-ați pus în uh, discuție. În primul și în primul rând, constrângerile cu care se confruntă parlamentele naționale – ne confruntăm cu o dificultate istorică, știm prea bine asta, dar uh, tocmai această constrângere ne va permite să creăm o nouă dinamică uh, europeană și în acest sens ar fi bine să ne gândim la un nou calendar uh, Uh, calendar uh, european care să fie adaptat oarecum calendarului parlamentelor naționale. Dar nu trebuie să fim foarte rigizi în acest sens. După aceea, dumneavoastră vorbeați despre convenție uh, convenția cu parlamentele naționale, eu i-aș spune congres mai degrabă, dar uh, ideea dumneavoastră este foarte, foarte, foarte bună. E important să discutăm dezbaterile care au un impact atât național cât și uh, european. Mă gândesc la apărare, mă gândesc la guvernanța economică și, de ce nu, libertatea și securitatea. Aceste competențe sunt, până la urmă, uh, atât de, de apanajul uh, nivelului european, cât și de nive, uh, apanajul nivelului național. Și încă ceva de, legat de convenții, să vedem, trebuie să avem mare atenție, să fim foarte atenți când vine vorba despre convențiile uh, cetățenești și convențiile care țin până la urmă de o colaborare interparlamentară, dar cred că putem găsi echilibru perfect între cele două exerciții. Intervenție fără microfon. Voi vorbi în poloneză. Voi fi foarte succint, doamnă președinte. Asta pentru că sunt uh, într totul de acord cu recomandările incluse în raportul domnului Rangel. Sunt de acord cu recomandările în ceea ce privește interpretarea principiului subsidiarității. De asemenea, calendarul stabilit pentru reacțiile parlamentelor naționale ar trebui să fie mai flexibil. Sunt de acord că schimbul de informații uh, între Parlamentul European sau nivelul european și parlamentele naționale ar trebui să fie promovat și uh, ar trebui de asemenea să fie mai eficient. Eu cred că potențialul întăririi legitimității parlamentelor naționale ar trebui să fie mai bine folosit. S-a propus, spre exemplu, ca um, acea conferință a parlamentelor naționale să fie locul în care ar trebui să fie făcută autoevaluarea uh, în ceea ce privește principiul uh, statului de drept sau respectarea acestui principiu. Și, bineînțeles, uh, acesta este unul dintre elementele esențiale ale funcționării Uniunii Europene. Și încă ceva. Sunt convins de faptul că multe depind de maniera în care parlamentele naționale se organizează, de maniera în care vin cu instrumente menite a le permite să fie mai active în politica europeană. Cred că Comisia Europeană ar trebui să ceară o reformare minimă a parlamentelor naționale în acest sens. O încurajare primită din partea Comisiei Europene cu siguranță ar stimula statele membre să participe mai activ la uh, crearea legislației europene. Mulțumim. Urmează domnul Selimovici în numele ALDE. Vă mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc domnului Rangel pentru acest raport și noi suntem de acord cu necesitatea de simplificare, dar nu credem că va fi chiar atât de simplu. Asta pentru că oamenii au uh, ales uh, două entități uh, suverane. Pe de-o parte au suveranitatea la nivel național, au ales organismele suverane la nivel național și în același timp au ales uh, organismele suverane la nivel european. Și iată, sistemul este complicat. Dar, domnule Rangel, sunt de acord cu necesitatea de a simplifica palierul parlamentar Și noi trebuie să considerăm uh, parlamentele naționale a fi la fel de importante precum uh, parlamentele naționale consideră parlamentele regionale uh, a fi importante. În al doilea rând, suntem de acord cu săptămâna europeană. Uh, suntem conștienți de propunerile domnului uh, Macron cu privire la convențiile europene, dar considerăm că Uh, discuțiile ar trebui să fie purtate aici, la Parlamentul uh, European, pentru că atunci când ai probleme la nivel uh, regional, porți dezbatere la nivel regional. Când ai probleme la nivel național, le porți la nivel național și problemele europene ar trebui să fie tratate la nivel european. După aceea, problema uh, cartonașelor, într-adevăr, trebuie să fie soluționată, dar nu trebuie să fie lăsată la o parte nici uh, problema dreptului la inițiative. Uh, în ceea ce privește cartonașul roșu, într-adevăr, uh, suntem de acord cu raportorul, acest uh, aspect nu trebuie să fie, nu este de importanță, nu este stringent, nu trebuie să fie inclus, pentru că nu este inclus în, uh, în tratate până la urmă și în ceea ce privește cartonașul galben, acesta ar trebui să, sau folosirea acestuia ar trebui să fie să fie făcută mai eficientă. În ceea ce privește perioada de 8 săptămâni, Trebuie să fim uh, foarte atenți. Orice modificare nu ar trebui să implice o modificare a tratatelor. Dacă doriți uh, o modificare a tratatelor, nu suntem de acord cu această modificare. În orice caz, pe ansamblu, vă mulțumim mult pentru eforturile depuse. Mulțumim, domnule Selimovici. Acum voi interveni și eu pentru a-i mulțumi domnului Rangel și voi vorbi în limba italiană pentru a fi mai rapidă. La cosa esențială care vorrei dire Aspectul uh, principal pe care vreau să-l menționez este că, după părerea mea, acest uh, raport uh, este rezultatul unei crize de legitimitate a Uniunii Europene, practic, din aceasta se naște. Și după părerea mea ar trebui să adăugăm aici și o criză a legitimității statelor națiune. Deja am discutat în reuniunea raportorilor din umbră. Uh, după părerea mea, subsidiaritatea trebuie definită, trebuie clarificată în lumina acestei duble crize. De asemenea, ar trebui să subliniem și importanța subsidiarității descendente, nu tot timpul de jos în sus. Practic ar trebui ca subsidiaritatea să se manifeste și în direcția competențelor regionale la nivelul Uniunii Europene. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez este legat de pluralism. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul uh, Rangel cu privire la parlamentele naționale și rolul acestora de a transmite, de a reflecta diversitatea de la nivel intern, lucru care nu se întâmplă, nu se reflectă neapărat la nivelul Consiliului. În ceea ce privește convențiile propuse de domnul Macron, aș vrea să știu mai multe despre acestea, pentru că eu încă nu am înțeles exact uh, care e propunerea domnului Macron. Aș mai avea câteva lucruri de spus, însă nu prea avem mult timp la dispoziție, așa că închei aici și dau cuvântul domnului Anderson. Thank you. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru raportul său foarte interesant, care conține multe lucruri bune. Mi-a plăcut în special ideea că în cadrul tratatelor actuale am putea extinde uh, termenul uh, la ceva mult mai uh, bun fără modificări semnificative, ceea ce e foarte bine și sper să putem lucra la aceste propuneri. De asemenea, ideea folosirii cartonașului verde este bună. Însă mă întreb dacă propunerea este suficient de ambițioasă în ceea ce privește cartonașul verde, fiindcă dacă un Parlament Național într-o țară care s-a confruntat cu probleme grave din cauza faptului că normele comunitare nu funcționează foarte bine în anumite statele, state membre, fiindcă nu au fost uh, concepute ținând seama de particularitățile fiecărui stat membru. În acest caz, este normal ca Parlamentul statele, statului membru respectiv să poată propune modificarea respectivii, uh, respectivei legi pentru a soluționa problema. Parlamentele naționale se presupune că discută despre rezolvarea problemelor și de aceea ele ar trebui și să poată veni cu aceste propuneri. Evident, nu vorbesc despre vreun drept de inițiativă sau ceva de genul acesta, dar ar trebui să aibă dreptul să spună această normă europeană nu funcționează pentru noi. Vă rog, domnule comisar, încercați să găsiți o cale să o soluționați. Asta ar trebui să facă parte din cartonașul verde. Și mai sunt multe lucruri pe care le pot spune dar cu siguranță voi avea ocazia în întâlniri ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintă. Are acum cuvântul doamna McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi fi foarte succintă. Rolul meu ca vicepreședinte este să fiu atentă la relațiile cu parlamentele naționale și cred că relații, acesta este cuvântul pe care trebuie să ne axăm. As accept uh, elementele tehnice, extinderea termenelor, cartonașele verzi și așa mai departe, însă avem nevoie de aprofundarea nivelurilor uh, relațiilor la nivel de partid și la nivel politic. Ce am descoperit de când ocup acest rol este că există o competiție oarecum nesănătoasă și lipsă de încredere între deputații naționali și cei europeni, deși facem aceeași treabă în instituții diferite, însă esențial cu toții reprezentăm oameni. Trebuie așadar că trebuie să uh, lucrăm la relații. Nu știu însă dacă pot să um, amendezi un tratat ca să faci asta. De la referendumul britanic, numărul de delegații din parlamente naționale care au luat legătura direct cu Parlamentul European pentru a ne înțelege mai bine uh, munca și rolul nostru în Brexit a crescut foarte mult și poate ar trebui să profităm de această ocazie pentru a îmbunătăți relațiile, fiindcă atunci cred că am reușit, am reușit foarte multe. Dar îl felicit pe Paolo Rangel pentru eforturile cu care a lucrat la acest raport. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Rahel, aveți două minute acum. Am nevoie de mai mult, spune uh, domnul Rahel. Ați avut deja timp foarte lung pentru prezentare. Da, dar și prezentările celorlalți au fost uh, mai uh, lungi. Voi fi foarte succint, dar trebuie să răspund la câteva întrebări. Doamna uh, Perez, uh, doamna Perez a spus ceva ce nu e adevărat. În tot raportul se spune că dacă Parlamentul Național vrea cu adevărat să joace un rol de control asupra guvernului și de interacțiune cu Parlamentul European, probabil va trebui să schimbe tot regulamentul, dar aceasta este o prerogativă uh, suverană. Este autoorganizarea fiecărui parlament. Însă e doar o sugestie. Vreau să spun că sunt um, ocazii de îmbunătățire a contribuției parlamentelor naționale, dar acestea trebuie să țină seama de ce există la nivel european și de faptul că normele trebuie adaptate de la Parlamentul European la Parlamentul Național și invers. Apoi, vis-a-vis -vis de uh, cartonașele verzi, eu nu am folosit exact expresia cartonaș verde pentru a merge în uh, direcția dumneavoastră, deci cred că obiecțiile dumneavoastră sunt corecte și de aceea nu sunt de acord cu domnul Anderson pentru că există o presiune um, parlamentară foarte mare din partea Nordului cu privire la dreptul de modificare, dar dreptul de modificare este mai mult decât legislativ. E ceva ce poți face. Îți poți mandata propriul guvern, fie el suedez, danez sau finlandez, să-și facă uz de propria putere pentru a modifica ceva. Evident, mai e și dreptul de petiție către comisie. Puteți să scrieți comisiei să spui, spuneți reparați asta sau asta. E vorba de o putere neoficială care există deja, însă aș fi foarte atent să nu există legislație inversată, drept de modificare, drept de inițiativă. Probabil patru sau cinci parlamente să poată iniția un proces prin care Comisia să explice dacă există uh, respectare sau nu. Asta ar fi calea pe care își recomandau eu. Și, în încheiere, aș vrea să spun că sunt complet de acord cu uh, doamna uh, McGuinness. Uh, e și experiența mea care spune asta. Dinamica relațiilor este mult mai importantă decât aspectele tehnice. De aceea, în um, expunerea de motive se vorbește despre rolul specific al parlamentelor naționale la nivel european și cred că este prima dată când spune cineva asta în această instituție. A fost ideea mea. Apropo, vis-a-vis -vis de această competiție, Cred că e, se descurcă mai bine acum decât în trecut. Am folosit aici o expresie uh, pe care am mai folosit-o și anterior, gelozie constituțională. Aceasta pare să apare uneori între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, dar cred că am făcut progrese semnificative după Brexit, după cum spuneați, dar chiar și înainte lucrurile se schimbă și aici este nivelul unde relațiile sunt foarte importante. De aceea inițiative precum Săptămâna Europeană sau alte inițiative neoficiale sunt foarte importante, dar, atenție, este importantă o reprezentație um, pluralistă și proporțională a parlamentelor naționale, pentru că se aduce diversitatea internă la nivelul Parlamentului uh, European și se permite schimbul de opinii cu toate familiile politice europene și se creează o adevărată arenă politică europeană și acesta fiind principalul obiectiv al participării parlamentelor naționale la nivel european. Mulțumesc frumos, atât am avut de spus. Și m-am limitat la patru minute. Mulțumesc, domnule Rangel. Și mulțumesc mai ales interpreților care au rămas aici 5 minute peste program. Trebuie să discutăm uh, problema amendamentelor și a votului, dar cred că putem continua în engleză, spune președinta, sau nu e cazul. Acest proiect de raport se va traduce doar pe 19 decembrie. Și atunci avem două alternative la dispoziție. 1. Ca termenul pentru depunerea amendamentelor să fie 20 decembrie la ora 17 și votul să se fie pe 22-23 ianuarie. Și a doua variantă, ca termenul pentru depunerea amendamentelor să fie 9 ianuarie anul viitor, iar votul în 26-27 februarie 2018. Este clar că prima alternativă e foarte ai timp două zile pentru amendamente și apoi se votează. Iar a doua este o procedură mai lină, aș zice eu. Mie mi se pare mai bună, dar nu știu și care este părerea voastră. Mulțumesc intervenție din sală uh, a domnul Rahel. O prefer pe a doua, dar asta presupune și acțiune, ceva acțiuni la nivel instituțional. Însă, dacă este posibil, cred că Pervan Juverez avea dreptate când uh, a spus că e, agenda cu ianuarie e destul de optimistă. În februarie lucrurile stau cu totul altfel. Ai documentul, traducerea și ai timp suficient să depui amendamente. Și atunci, dacă asta este fezabil, uh, ținând seama de conferința președinților, e în regulă așa. Bun, spune președinte, atunci uh, datele sunt cele pe care le-am indicat în cea de-a doua uh, alternativă. Doamna Perez, fără microfon. Vot pe 26-27, spune președinte. Mulțumesc, la revedere.